Uh, well, good morning, everybody. Uh... Bună dimineața tuturor! Bun venit la întâlnirea noastră, ediția de pe luna iunie. Avem astăzi toată ziua la dispoziție și mâine la fel, cu multe dosare de discutat. Urez bun venit tuturor și de asemenea celor care ne urmăresc pe internet în această dimineață. Un bun venit călduros domnului Olis 1 ministrul danez, reprezentând președinția Consiliului. Am să-l prezint mai pe larg pe domnia sa mai târziu. Trecând la ordinea de zi, dacă vă uitați la proiectul de ordine de zi, e bine, în legătură cu acesta, aș dori să vă informez că am făcut una sau două schimbări în ceea ce privește ordinea punctelor să ținem cont de disponibilitatea raportorilor, așa că vă rog să consultați versiunile care v-au fost trimise. Prima schimbare vizează această după amiază. Domnul Traskovski va veni la 3 și jumătate și va prezenta raportul. Am inversat asta cu raportul doamnei Comi privind protecția datelor cu caracter personal. Deci acesta va fi joi după masă la ora 4. Este o schimbare importantă de care vă rog să luați notă. O altă schimbare se referă la avizul doamnei schimbare a ordinii de vot doar. Mâine votăm la 9 și jumătate. Avem multe voturi și avize. V-aș ruga să vă asigurați că sunteți acolo. Iar coordonatorii se vor întâlni pe 21 iunie la ora 5. O să discutăm uh, ce s-a întâmplat pe parcursul acestor prime șase luni ale anului. Avem ediția newsletterului pe luna iunie. Domnule ministru, vă rog să primiți un exemplar și dacă accesați site-ul comisiei noastre, pe site-ul mai mare al Parlamentului, puteți să scoateți și de acolo o copie. Versiunea electronică are linkuri la toată documentația. Dacă ne trimiți adresa de mail, o să vă trimitem o versiune și prin poșta electronică puteți deveni un prieten în rețeaua noastră IMCO. Suntem sigur că domnul ministru va deveni un prieten al nostru pentru că dorim să rămânem în contact cu domnia sa și pe viitor. Cam asta ar fi. Uh, putem presupune că s-a adoptat agen, ordinea de zi. Bun. Aveți un proces verbal în dosarele primite, procesul verbal al întâlnirii din 30-31 mai. Considerăm și acest proces verbal adoptat dacă nu sunt obiecții până la finele întâlnirii. Îmi cer scuze pentru această introducere lungă, domnule ministru, însă dați-mi voi acum să vă urez încă o dată bun venit. Domnul Olizon este ministrul pentru mediul de afaceri și creștere economică în guvernul danez. Domnia sa ne va prezenta ceea ce, din punctul nostru de vedere, a fost o președinție de succes. I-am spus anterior, domnule ministru, că un aspect important al acestei președinții a fost sprijinul considerabil pe care ni l-a oferit domnia sa, s-a ocupat de dosarele noastre într-un mod deosebit de eficient, m-am întâlnit cu domnia sa, repetate rânduri, atât aici în Bruxelles cât și la Copenhaga. Am avut privilegiul de a merge acolo, dar nu numai eu, cât și alți colegi din cauza capacității deosebite a echipei dumneavoastră și din cauza calității muncii prestate de raportorii noștri am reușit, am reușit să înaintăm considerabil în multe dosare, ceea ce e bine pentru Comisia noastră și pentru economia europeană în general și arată pe deplin atenția pe care ați acordat acestor aspecte. Mi-am pus și eu astăzi o cravată daneză pentru că, într-adevăr, această a, și doamna vicepreședinta noastră poartă o carfă tot daneză, foarte, foarte chic. Domnule ministru, aveți cuvântul, prezentați-ne concluziile noastre și eventual mesaje sau ce considerați că ar trebui să beneficieze de atenția noastră și pe viitor. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru aceste cuvinte de bun venit și vă mulțumesc că mi-ați permis să, să vin în rândul dumneavoastră astăzi. Întotdeauna e mai ușor să vii la începutul președinției și nu la sfârșit, pentru că promis multe lucruri și șase luni mai târziu trebuie să faci bilanțul. Și răspundem de ceea ce am făcut și să vedem dacă promisiunile pe care le-am făcut au fost uh, uh îndeplinite ce am făcut în raport cu ceea ce am promis. În primul rând, mă bucur că pot să subliniez că să spunem faptul că am făcut progrese în ceea ce vește uh, piața internă, uh, protecția consumatorilor. Acest lucru a fost posibil doar pentru că am știut că vom coopera foarte bine cu comisia dumneavoastră și în special dumneavoastră, domnule președinte Harbour. A fost o mare plăcere să colaborăm cu dumneavoastră, cu Comisia și cu Parlamentul European în aceste șase luni. Când am preluat uh, președinția, Uniunea Europeană era adâncită într-o criză profundă. Aceasta a constituit probabil principala provocare cu care ne-am confruntat. Știm, criza nu a trecut, e adevărat. Însă, încercăm să gestionăm provocările cu care ne confruntăm. Așa cum a promis, președinția daneză a încercat să obțină rezultate concrete pentru a întări Uniunea Europeană și valorile acesteia, în special uh, valoarea cooperării care ne unește pe toți. Creșterea și consolidarea financiară sunt cei doi piloni care asigură ieșirea din criză. Am încercat să acționăm pe baza acestor doi piloni. În ceea ce privește creșterea, în primul rând, în calitate de președinte a Consiliului Competitivitate, am pus accentul pe transporturi și pe telecomunicații. Am făcut uh, multe progrese în ceea ce privește piața internă și pentru asta vă mulțumesc și mulțumesc uh, Comisiei pentru că a prezentat actul privind piața unică cu cele 12 noi inițiative care vor permite o creștere și mai mare în cadrul statelor membre. Aceste noi inițiative pentru piața internă au fost lansate. Textul Comisiei este esențial pentru, comisia, pentru mm, uh, Comisia Europeană și vom încerca să avem cât mai multe rezultate concrete. Sperăm să obținem o primă lectură în trei dosare și un acord în ceea ce privește regulamentul standardizare și sperăm să avem un acord în prima lectură în ceea ce privește capitalul de risc și activitățile sociale, întreprinderile sociale pe durata președinției daneze. Sperăm de asemenea să realizăm un acord la trei alte puncte uh, activele contabile, apoi uh, uh, Connecting Europe Facility și rezolvarea uh, online a litigiilor uh, în ceea ce privește protecția consumatorilor. Ne bucurăm, de altfel, de faptul că uh, Comisia a venit, va veni cu o nouă versiune a actului privind piața internă. O să încep cu directiva privind standardizarea în Europa. Cum v-am spus, în cadrul președinției am ajuns la un acord politic cu celelalte instituții. Aceasta înseamnă că acum putem să adoptăm acest regulament privind standardizarea. Uh, a fost realizat un compromis uh, important care va face legea mai eficientă și mai uh, flexibilă. Va fi mult mai ușor pentru întreprinderi ca și pentru sindicate să participe la realizarea, la elaborarea normelor. Faza de standardizare va fi mai scurtă. Acest lucru se va transpune foarte curând uh, pe piața uh, unică, ceea ce înseamnă că tehnologiile și regulile cele mai recente vor fi mult mai previzibile pentru întreprinderi. Întreprinderile care urmează standardele europene sunt mai productive, creează creștere, exportă mai mult față de alte întreprinderi și creează locuri de muncă. Aceste norme europene permit o acțiune orizontală, adică transfrontalier. Vreau să profit de, această, de acest prilej să mulțumesc uh, domnului Harper și tuturor uh, raportorilor din umbră pentru excelenta colaborare și pentru dorința de a fi colaborat, de care au dat dovadă pe parcursul negocierilor. Întreprinderile mici și mijlocii joacă un rol important. Ele sunt vectorii creșterii în Europa. Totuși, uh, criza a făcut, a îngreunat uh, accesul la capital, în special pentru aceste IMM-uri. Propunerea care vizează crearea unor întreprinderi și fonduri de capital de risc va ajuta IMM-urile și acest lucru va ușura accesul acestora la capitalul de risc. Aceste două propuneri împreună vor crea locuri de muncă și vor îmbunătăți uh, standardul de viață a categoriilor celor mai vulnerabile. Am realizat uh, în în uh, timpul președinției noastre un acord rapid cu Parlamentul European. Este important ca consumatorii să se regăsească pe piața internă, să poată să treacă dincolo de uh, frontiere. După părerea noastră, o serie de state uh, cumpără online în proporție de 40%, pentru altele numai 9% este procentul uh, cumpărăturilor pe internet. Alții nu cumpără deloc de pe uh, internet. Deci vrem să adoptăm uh, Uh, reguli generale în cadrul Consiliului pentru a da acces consumatorilor, astfel încât aceștia să poată să rezolve și litigiile care decurg în urma uh, achizițiilor online. Aceasta va spori Uh, siguranța uh, tranzacțiilor uh, online și vrem să facem ca acest sistem să funcționeze foarte bine. Pe durata negocierilor a fost esențial ca structurile să contribuie, să corespundă, mă scuzați, unor norme fundamentale. Colegii noștri ciprioți vor prelua aceste propuneri și sperăm că președinția cipriotă va reuși să ajungă la un acord uh, Uh, cu comisia dumneavoastră. Am lucrat de asemenea pentru modernizarea regulilor care guvernează achizițiile publice, important atât pentru autorități cât și pentru întreprinderi. Am ajuns la un acord, am făcut progrese uh, în cadrul Consiliului sub președinția daneză. Este un punct esențial pentru Uniunea Europeană. Dacă vrem ca Uniunea Europeană și piața internă să fie un factor de creștere, avem nevoie de achiziții publice comune. În primul rând, am dorit să simplificăm uh, Uh, procedura de lansare de uh, oferte de participare la licitație. Apoi am pus uh, accentul pe rolul multiplu al achizițiilor publice, adică nu numai o finalitate unică, ci o finalitate multiplă, socialul și economicul, de pildă. Am dezvoltat acest grup de achiziții care pot să răspundă la aceste criterii. Am, am adoptat un raport de progres în cadrul Consiliului, am pus, am evidențiat o serie de elemente care vor fi reluate în versiunea uh, finală de compromis. Uh, lărgirea Uh, negocierilor uh, cu Comisia. Apoi propunem să se poată revizui uh, propunerile Comisiei, astfel încât serviciile de interes social pot să aibă și ele aceste achiziții publice. Ne bucurăm de excelenta cooperare cu dumneavoastră și vă mulțumim pentru acest lucru. Un alt punct important îl constituie mobilitatea cetățenilor posibilitatea de a lucra transfrontalier, transfrontalier. Această propunere de revizuire a directivei recunoașterii calificărilor profesionale va facilita procedura de trecere a frontierelor pentru cetățeni. Am început uh, negocieri pentru uh, revizuirea directivei cu privire la recunoașterea calificărilor uh, profesionale și am făcut progrese semnificative. La reuniunea din uh, sfârșitul uh, lunii mai am uh, vorbit de pașaportul calificărilor profesionale. Încet, încet găsim soluții care sunt soluții pentru patron și pentru lucrători. Nu este ușor. Este totuși evident că normele trebuie să fie ridicate și așteptăm cu toții să lucrăm la acest nivel. Însă suntem convinși că Comisia dumneavoastră va acorda prioritate acestui punct. Progresele realizate sub președinția daneză vor uh, permite continuarea acestui dosar și realizarea unui acord. Am pus accentul și pe directiva în ceea ce privește conturile și contabilitatea. Vrem să facilităm uh, povara administrativă a întreprinderilor, să ușurăm această povară și uh, trebuie să existe transparență în toate acțiunile contabile. Vrem să adoptăm rapid această propunere cu Parlamentul European și sperăm că acest Parlament va contribui uh, în această privință la lucrările noastre. Președinția daneză a adoptat concluzii uh, și uh, în ceea ce privește serie de regulamente, în ceea ce privește piața digitală internă. Este foarte important ca acest regulament să fie aplicat în mod inteligent și să susțină creșterea. Începând din 2012, eh, președinția daneză a adoptat concluzii în ceea ce privește cadrul viitor a ceea ce numim legisla legislația inteligentă în cadrul Uniunii Europene. Principiul incluziunii cetățenilor în eh, configurația europeană va ajuta creșterea întreprinderilor. Deci am făcut eh, Progresează însă e important ca inițiativele care au făcut obiectul unui acord să funcționeze și în practică. Trebuie să garantăm că aceste instrumente, aceste regulamente sunt transparente și eficiente, astfel încât întreprinderile și cetățenii să se bucure de avantajele și drepturile uh, acordate de piața internă. Președinția daneză, cu ocazia Consiliului din februarie de la Copenhaga a pus accentul pe piața digitală. Comerțul uh, pe internet trebuie să se dubleze până în 2015. Am spus că trebuie să avem uh, astfel de achiziții publice pe internet începând din 2016. Uh, Acest lucru este confirmat de concluziile adoptate pe 30 mai. De asemenea, am lucrat la modernizarea pieței interne, dar și uh, la instrumentele existente pentru a optimiza uh, funcționarea acestora. Acest lucru este important uh, în activitatea autorităților. Împreună cu Parlamentul am ajuns la un acord politic pentru un acord în primă lectură pe marginea raportului elaborat. Avem aici uh, fundamentul unui sistem care va funcționa bine dincolo de frontierele Uniunii Europene. M-aș bucura ca autoritățile publice tot mai multe să permită lărcirea, extinderea sistemului și la alte sectoare. Și vreau să informez Parlamentul, în special pe domnul Bielan și pe... Vreau să le mulțumesc domnului Bielan și raportorilor din umbră pentru colaborarea lor. Acum vreau să vorbesc și de una dintre prioritățile noastre, roaming 3. Știți că întreprinderile și cetățenii au acces la telefonia mobilă, servicii de voce, dar și de date. Și aceasta trebuie să se facă la prețuri rezonabile. Este un element esențial, o prioritate. Eh, vreau să menționez de asemenea și reforma brevetului european. Acesta a utilizat multe resurse pentru a se găsi o soluție problemei. Președinția noastră a pus accentul pe această propunere și sperăm să, găsim un, să ajungem la un acord înainte de finalul președinției daneze astfel încât să putem să respectăm termenele pe care șefii de stat și de guvern le-au impus. Cred că ultimele probleme mari uh, rămân încă uh, greu de uh, rezolvat și necesită acordul statelor membre. Vreau să mulțumesc Parlamentului pentru colaborarea sa, vreau să-mi exprim mulțumirea pentru realizarea brevetului unic, cât și pentru Uh, regulamentul uh, privind traducerile legate de acest pachet. Și vreau să vă mulțumesc de bună voința dumneavoastră, angajamentul, cooperarea uh, pe care le-am exprimat în mai multe rânduri de-a lungul președinției daneze. Trebuie să punem lucrurile pe calea cea bună, Uh, dacă vrem să ieșim din criza economică. Vă mulțumesc și aștept uh, întrebările sau comentariile dumneavoastră. Well, thank you very much indeed, Mulțumim foarte mult, domnule ministru, pentru această trecere în revistă atât de interesantă. Am urmărit cu atenție dosarele noastre, mai ales cel în materie de brevete europene care ne interesează în mod deosebit. S-au înscris uh, o serie de colegi la cuvânt, avem până la 10 și un sfert, timp este suficient, așa că am să grupez întrebările în trei seturi și am să invit uh, colegii să vorbească în ordine în care s-au înscris. Uh, Doamna Moser va începe pentru că domnia sa reprezintă Danemarca împreună cu domnul Lockegaard, dar domnia sa a fost raportor din umbră la standarde, care știți că a fost o realizare importantă. De asemenea, domnul Move Thompson, întreaga grupă, practic, întreaga echipă e prezentă aici. Deci începe doamna Schasmoser, apoi eh, doamna Corața Bill și domnul Lockegaard. Primul set de întrebări. Pe listă îi mai am pe domnii Schwab, pe doamna Veniu și doamna Rulă și pe domnul profesor Corea de Campus și domnul Copla. Mai vrea cineva? Doamna Schaldemoser. Mulțumesc, domnule președinte. Vă salut uh, încă o dată la comisia noastră, domnule ministru. Mă bucur să pot face acest lucru. Ați spus că este foarte interesant să revenim uh, la toate aceste lucruri și să vedem dacă um, am trecut examenul. În uh, acest domeniu putem spune că președinția daneză a făcut treabă bună, pentru că Așa s-a întâmplat și vreau să vă mulțumesc pentru buna colaborare. Mă bucur de asemenea că cele două dosare, sistemul de interne și standardizarea, mă bucur că acestea au fost o prioritate pentru dumneavoastră. Nu a fost simplu, dar rezultatul a fost bun și sunt convins că va contribui la o funcționare mai bună a pieței interne. Bun, Odată acestea fiind spuse, vreau să mai menționez un lucru. Aș vrea să știu care sunt uh, considerațiile dumneavoastră cu referire la viitorul pieței interne. Când vom avea o piață internă care să funcționeze mai bine și al cărei potențial să fie exploatat la maxim? în 2 ani, în 5 ani, în 10 ani sau poate niciodată. Pentru că dacă va trebui să optimizăm lucrurile în permanență, nu știu unde vom ajunge. Acesta ar fi un aspect, iar pe de altă parte, ați spus că ar fi important ca regulile uh, puse de noi să fie eficiente și transparente. De aceea doresc să abordez o chestiune care mă îngrijorează din când în când. Și cu siguranță acest lucru va mai fi dezbătut la Consiliu. Este vorba despre gestionarea și implementarea regulilor existente. Pe de o parte, este nevoie de mult timp pentru configurarea legilor, însă la Parlament, pentru noi este important ca regulile adoptate de noi să fie și respectate. În acest sens, există o implementare și o gestionare foarte neomogenă a acestor reguli și acest lucru este dăunător atât pentru companii cât și pentru consumatori. Poate puteți să ne spuneți cum gestionați la Consiliu această situație și dacă Consiliul danez, respectiv Danemarca, și după președinție va considera acest lucru o prioritate. Mulțumesc, în orice caz ați trecut examenul. Uh, I think, should we take three together? Yeah, and then... yeah. O să luăm un set de trei întrebări și după aceea vă dăm posibilitatea să răspundem. Vă mulțumim pentru întrebare. Era ca la un examen școlar, însă mai puțin dezagreabil, evident. Doamna Corața Bild? Thank you, sorry. Um, I, I just would like to, to say that I think it's been a special... Vă mulțumesc. Cred că e foarte important că într-un moment în care toată lumea vorbește despre creștere, Dumneavoastră ați inclus această, acest concept de creștere în problematica integrării pieței unice pe parcursul celor șase luni de mandat și v-aș invita să păstrați această piață unică sus de tot pe ordinea de zi, mai ales într-un context în care lipsesc alte metode, metode de a produce creștere economică. Aș dori de asemenea să vă mulțumesc pentru cooperarea deosebit de fructuoasă de care am beneficiat din partea noastră pe agenda digitală și pe punerea în aplicare a directivei servicii. Ca raportor din umbră pot să vă spun că am fost deosebit de mulțumită de faptul că dialogul tripartit s-a încheiat cu succes și că vânzarea cu amănuntul rămâne un pilon al pieței unice și în legea pieței unice. Așa o întrebare și o solicitare. La întrebare de ce ați, deja ați răspuns într-un fel că vă angajați pe deplin să sprijiniți eh, definitivarea acestui model eh, de brevet comun. Toată lumea e de acord că din acest lucru nu există decât de câștigat, că s-ar scădea costurile, mai ales pentru firmele mici. Toată lumea e de acord pe fondul chestiunii, însă guvernele discută chestiuni cum ar fi sedii, limbi și așa mai departe. Însă, din punct de vedere politic, aspectul este deosebit de important. Trebuie să transmitem un mesaj clar că e nevoie să facem totul pentru a stimula creșterea. Și e foarte important ca dumneavoastră să rămâneți angajat în această direcție până la sfârșit. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, doamna Corața Bild. Și ultima întrebare din această serie, alt distins coleg danez, domnul Lockegard. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să vă felicit pentru munca depusă. N-am să mă lansez și eu în metafora examenului, am făcut-o alții deja. Însă și eu aș descrie această președinție ca o președinție dulce acrișoară. A fost o perioadă dificilă, a fost o președinție care a trecut printr-o perioadă grea a Europei, o perioadă în care a mâncat pâine neagră. Sunt de acord cu ce a spus și doamna Corața Bild. Atitudinea noastră a fost una pragmatică și a fost bine să vedem puțin pragmatism aici. Pragmatismul ne permite să vedem ce merge și ce nu merge. Și cum s-a spus deja aici, toată lumea vorbește de creștere. Însă pentru creștere e nevoie de ambiție și este nevoie de ritm, de elan. Și aș vrea să știu, în opinia dumneavoastră și în lumina experienței noastre la președinției, e nevoie de ritm și e nevoie de elan? Suntem cumva în primejde de a dormi aici, în fața provocărilor imense care ne stau în față. Pentru, noi, ca parlamentari, e dificil să explicăm cetățenilor că există o forță motrice în centrul Europei, în inima Europei. Care este părerea dumneavoastră? care ar fi instrumentele necesare pentru a da acest impuls suplimentar creșterii și ritmului de creștere pe care îl dorim. Mulțumim foarte mult. În, în engleză s-a tradus ca o președinție a pâinii negre. O să mi se explice eventual mai târziu, spune președintele. Domnule ministru, vă invităm să răspundeți. Vă mulțumesc. Noi și noi am vrea să vedem energii mobilizate în viitor pentru a extinde puțin teritoriul acoperit. Pâinea, pâinea neagră e sănătoasă, îți dă energie, și cu cât avem mai multă energie, cu atât suntem mai activi. De unde și metafora pâinii negre. Aș dori să, să încep prin a vă mulțumi pentru comentariile pozitive la adresa activității noastre. Sunt multe lucruri asupra cărora suntem pe deplin de acord. E drept, trecem printr-o situație în care distieriile statelor sunt uh, mai curând goale și e nevoie de noi inițiative, e nevoie de mai multă suplețe, de simplitate, pentru ca firmele și societățile comerciale să-și poată concentra energiile în direcția justă, nu pe administrație, ci pe acțiuni concrete. De aceea am vrut să armonizăm puțin regulile europene, concentrându-ne asupra celor mai bune și asupra direcției juste, să producem mărfuri care să ducă la creștere am vrut să modificăm și să simplificăm piața internă. Pentru, pentru mine acest aspect este esențial dacă vrem să avem creștere economică. În același timp, e important să stimulăm și digitalizarea acestei piețe. Potențialul este fantastic aici. Dacă reușim să exploatăm acest potențial, dacă digitalizăm această piață, se simplifică foarte mult utilizarea acestor mecanisme transfrontaliere și de pe urma acestui lucru ar beneficia societățile comerciale și ar exista creștere economică în statele membre. Trebuie să recunoaștem contextul în care trăim. Europa trebuie să-și îmbunătățească competitivitatea în raport cu Asia și Statele Unite și patent, eh, brevetele joacă un rol decisiv din acest punct de vedere. Toată lumea a văzut uh, ce a făcut comisia, în ce detalii au intrat în acest dosar, ce cerințe au formulat pentru aceste brevete. În contextul actual e nevoie de 36.000 de euro în medie pentru a obține recunoașterea unui brevet de invenție în Europa. În, în echivalentul american e 2000 și în China 600. Vedeți ce diferență uriașă. Nu există niciun argument valabil împotriva ideii de brevet european. Acest lucru este necesar. Din fericire, șefii de stat și de guvern, în timpul ultimei întâlniri a Consiliului, ne-au dat sarcina de a crea acest uh, brevet european pe durata președinției daneze și pe finele săptămânii viitoare știți o să fie un nou consiliu, deci lucrăm pe cât de rapid posibil chiar și ieri și astăzi, în această dimineață, am discutat această chestiune. Este o prioritate pentru noi. Vestea bună e că tot mai multe state europene, majoritatea statelor europene sunt mai ferme, vor un pachet pentru creștere care să poată fi prezentat Consiliului și principalul instrument de creștere uh, care trebuie să fie prezentat Consiliului până la finele săptămânii viitoare, este un brevet european. Asta nu ne costă nimic. Nu trebuie să scoatem bani din buzunar. E vorba doar de simplificarea regulilor existente. Asta ar face mai puțin costisitoare activitatea firmelor, iar banii folosiți anterior pentru obținerea unui brevet la nivel național uh, vor putea fi realocați cercetării, dezvoltării, creierii de noi locuri de muncă. Și în opinia mea, nu există nicio umbră de argument valabil împotriva acestei idei de brevet, de invenție european. În ceea ce privește sediul Tribunalului pentru Brevete, această chestiune a sediului nu poate fi un argument împotriva creierii acestui sistem și a gestionării acestea. Sper că vom ajunge la o soluție. Și încă un cuvânt. Cu, cu voia noastră m-aș referi la viitorul pieței unice. Brevetul face parte din viitorul acestei piețe, categoric, trebuie să subliniem acest lucru. E un lucru care ar face bine Uniunii Europene, dar ar atrage și firme străine dornice să se stabilească aici dacă aceste costuri ale unui patent sunt competitive în raport cu cele din America și China. Însă, în termen general, și aici mă refer la un lucru care va continua mult după președinția noastră, viitorul, perspectivele sunt esențiale și aici ne-am concentrat pe trei aspecte. 1. Vrem să promovăm piața internă aplicând regulile adoptate rapid, eficient și suplu, dar și să o digitalizăm. Odată ce facem acest lucru, o să reușim să facem progrese mai rapide. Asta este ordinea de zi pe care ne-am propus-o noi și o ordine de zi pe care dorim să o păstrăm și pe viitor. Sperăm să avem și o să ne bucurăm să avem sprijinul noastră și pe viitor în Consiliu. Acum următoarea serie de întrebări. Domnul Schwab, doamna și doamna Rule. Domnul Schwab, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu uh, și felicit reprezentantul uh, președinției daneze pentru mandatul lor. Nu vreau să apreciez unde au fost mai uh, unde au avut mai mult succes la campionatul mondial sau la președinția Consiliului, însă mulțumesc domnului Comi pentru modul în care a susținut discuțiile și activitatea în ceea ce privește propunerea de regulament uh, în ceea ce privește normele europene. Știu că ați lucrat foarte constructiv și a fost un pas important pentru uh, piața internă europeană. În al doilea rând, ați spus în cuvintele dumneavoastră introductive că valoarea adăugată a colaborării uh, europene uh, ar trebui să fie evidențiată, că acest lucru este o dorință a dumneavoastră. Pe de altă parte, Parlamentul nu lucrează numai împărțit pe comisii și nu poate să gândească numai în asemenea clasere. Și important este că în domeniul pieței interne proiectele au putut să fie implementate. Um, sigur, măsurile noastre referitoare la uh, Schengen nu au fost cea mai fericită contribuție, trebuie spus și acest lucru, um, mai ales că uh, doreați și ca uh, comerțul electronic să fie sporit. Și trebuie spus acest lucru și la Parlament, și anume reprezentanții statelor membre care spun că comerțul electronic ar trebui să crească, iar apoi când ajungem la legislația concretă, uh, nu se mai spune acest lucru și statele membre spun, da, e nevoie de mai mult uh, comerț electronic, dar legislația națională nu poate să fie schimbată nici aici, nici acolo atunci trebuie să spun că înțeleg uh, rezervele uh, danezilor în ceea ce privește uh, legislația în domeniul achizițiilor și a cumpărării. Însă, Sper că, în ceea ce privește comerțul electronic, uh, discuțiile vor continua și acest proiect va progresa. Iar ultimul punct pe care doresc să îl abordez, într-adevăr, vă dau dreptate întru totul în ceea ce privește brevetul, este cea mai uh, ușoară și cea mai facilă posibilitate de creștere. Uh, trebuie să implementăm ceea ce am decis, să controlăm mai bine cum se implementează lucrurile. De aceea ne-am bucurat dacă ne am susține în continuare și dacă uh, am putea să susținem uh, comunicarea domnului Barnie, pentru că uh, aici este un potențial de creștere foarte mare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Schwab. Doamna Vaniu. Eh mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc și să felicit președinția daneză, mai ales pentru atenția cu care ne-a ascultat și pentru pragmatismul de care au dat dovadă, pentru că, într-adevăr, cetățenii europeni trebuie să vadă rezultate concrete, cum a spus și dumneavoastră, în ceea ce privește mobilitatea, pentru că eu mă ocup de acest dosar al recunoașterilor profesionale, acesta este unul dintre instrumentele creșterii la nivelul pieței interne. Această mobilitate a calificărilor este necesară pentru mulți cetățeni europeni. Și aș avea două întrebări în acest sens. Vorbeați de acest pașaport european al calificărilor profesionale. Această formulă se apropie de acest uh, cartă uh, permis profesional Însă care ar fi similaritățile cu acest concept și între, și, și între acest concept și ideea dumneavoastră? Și v-ați referit și la norme ridicate absolut necesare. Sunt de acord pe deplin cu dumneavoastră. Europa trebuie să presupună o plusvaloare europeană reală și cu acest dosar putem într-adevăr să dăm încredere cetățenilor noștri oricum, care ar fi aceștia. Și cred că la nivelul Consiliului, asta cel puțin după discuțiile pe care le-am avut la Consiliu și cu parlamentele naționale, ieri am fost la, la Senatul francez și la adunarea națională, însă văd că există reticențe în ceea ce privește cadrul comun de instruire. Există, sigur, principiul subsidiarității care trebuie respectat, însă cred că nu o să putem asigura o mobilitate pozitivă cadrelor calificate și cetățenilor în general dacă nu ne îndreptăm spre un cadru comun de instruire profesională? La ce nivel ați putea situa acest nivel, uh, uh, nivel de armonizare? Și am, am dorit cu toții să știm acest lucru. Uh, thank you very much, uh, Bernadette Baniu. Uh... Mulțumim, uh, doamna Barniu, și apoi domnul Mulțumesc, doresc să mulțumesc și eu președinției daneze pentru colaborarea foarte bună. Este o perioadă a unei crize profunde și a unui scepticism în creștere față de Europa. Se cere tot mai multă subsidiaritate din partea parlamentelor naționale și trebuie să spunem că, cu pragmatismul dumneavoastră, ați reușit să obțineți destul de multe. Aș vrea să revin la standardizare, la deschiderea față de servicii, la modul special în care ați abordat lucrurile um, grija față de servicii și în modul în care acestea au fost uh, reglementate. Au existat multe rezerve la Parlament și la Consiliu, dar cred că dumneavoastră ați gestionat lucrurile în mod corespunzător. Uh, de asemenea, s-au luat măsuri importante referitoare la normare, um, fără um, să vă pună mari probleme uh, sectoarele mai problematice. Salut și compromisul la care s-a ajuns în ceea ce privește sistemul AMI um, posibilitatea de a avea o protecție a datelor sporită. Um, din păcate, la votul din comisie situația nu a fost așa de fericită, de aceea uh, cred că președinția daneză a obținut ceva în plus față de noi și împreună cu noi rezultatele au fost pozitive. Salut acest lucru! De asemenea, am doresc să vorbesc despre reglementarea uh, autovehiculelor ușoare, cele cu două, trei sau patru roți. Ar fi foarte bine dacă președinția daneză ar putea să ducă la bun sfârșit și acest proiect, ar fi rugămintea mea cea mai mare, pentru că cred că ați putea să obțineți mai multe dumneavoastră decât viitoarea președinție cipriotă. Dumneavoastră aveți o experiență mai îndelungată în acest domeniu. De aceea rugămintea, rugămintea mea urgentă să folosiți ultimele zile de președinție daneză pentru a adopta acest regulament atât de important. Cred că și cu aceasta putem să ajungem la mai multă armonizare pe piața internă europeană, care este atât de necesară pentru consumatorii europeni. Well, we made some considerable progress last night with Mr. Threshold, who I also thank. So. Uh, sigur, este o solicitare foarte bună, domnule ministru, puteți răspunde. Mulțumesc pentru întrebările adresate și pentru comentariile dumneavoastră. Domnului Schwab doresc să îi răspund că noi, în calitate de președinție daneză, nu ne este cât se poate de clar uh, cât de dificilă este situația Europei. Trebuie găsit un echilibru, de multe ori trebuie făcută presiune suplimentară, de uh, multe ori trebuie să rămânem în mod tactic undeva în spate. În ceea ce privește campionatul european, iată, noi am ales această tactică de a ne retrage uh, cu diplomație. Dar dacă este să privim uh, istoric cum stau lucrurile, dacă este să ne gândim uh, la ce sentimente am uh, reușit să declanșăm în Germania în 92 când am arătat cu adevărat ce putem, atunci uh, ce să zic? Mulțumesc uh, foarte mult pentru întrebările dumneavoastră. Este important că există înțelegere comună referitoare la importanța pieței interne și la faptul că această piață internă trebuie eficientizată în mod continuu, pentru că în felul acesta câștigăm în valoare adăugată și se creează și locuri de muncă de care avem atâta nevoie. Au fost adresate întrebări referitoare la digitalizare, la comerțul electronic și pentru noi este foarte important ca, din punct de vedere politic, să ne concentrăm pe piața internet digitală și uh, să subliniem și acele sectoare unde dorim să adoptăm în continuare propuneri legislative concrete, astfel încât piața internă să fie îmbunătățită, atât pentru consumatori cât și pentru companii. S-a discutat și despre plățile electronice, despre achizițiile electronice, soluționarea online a litigiilor, proprietatea intelectuală și banda largă. Toate acestea sunt elemente care sunt necesare pentru ca piața internă să fie eficientă. Sunt niște puncte care vor rămâne prioritate, prioritare în continuare pentru noi și trebuie să înregistrăm în continuare progrese pe marginea acestora. Da, apoi um, a fost vorba și despre directiva privind recunoașterea um, diplomelor profesionale. Președinția uh, daneză a dorit ca această activitate de revizuire să fie uh, inițiată și să o ia pe un drum bun. Am reușit acest lucru, am creat o bază bună pentru viitoarele negocieri. Grupul de lucru de la Consiliu a negociat și prevederile orizontale și nu în ultima instanță și acest uh, pașaport de calificare profesională. Consider că aceste lucruri sunt importante. Totul trebuie făcut transparent, iar principiul unui acces mai bun la profesiile uh, reglementate legal și pe această temă trebuie să mai înregistrăm progrese. Apoi, uh, la nivelul grupului de lucru de la Consiliu, uh, s-a inițiat și s-au inițiat și negocierile referitoare la chestiuni care vizează anumite sectoare specifice. Aceste negocieri vor fi portate în continuare de uh, președinția cipriotă. Pe 30 mai um, a fost uh, stabilită direcția politică și sunt convins că Cipru va duce aceste negocieri mai departe și va înregistra progrese în implementarea și adoptarea directivei privind recunoașterea acestora. Cu siguranță acesta va fi un compromis bun pentru Europa. Apoi a mai existat o întrebare din partea mea Rüle. Protecția datelor, EMA, IMI și, de asemenea, autovehiculele ușoare. Doresc să Mă refer la ceea ce a spus președintele nostru referitor la întâlnirea de ieri seară. Sigur, acest lucru nu ține de mandatul meu. Voi transmite asta uh, ministrului pentru transporturi ca să uh, exploateze și el și să folosească ultim, ultimele zile din mandatul său pentru a soluționa acest lucru. Uh, mulțumim foarte uh, mult. Vom mai discuta despre vehiculele ușoare. Cu siguranță ne îndreptăm spre încheierea unui acord. Mulțumesc și iată o ultimă șansă de a mai uh, obține niște compromisuri finale. Și pentru a încheia runda noastră de uh, întrebări, domnul de Campos, domnul Gofrati și domnul Gebhardt uh, au cuvântul. Mai dorește cineva să intervină? Nu. Bun. Uh, mulțumesc, domnule ministru. Permiteți-mi să vă spun, din punctul meu de vedere, Cum stau lucrurile vis-a-vis -vis de președinția daneză? S-a lucrat mult pe marginea pieței interne și ceea ce voi spune nu are nicio legătură cu meciul dintre Portugalia și Danemarca. În mod uh, clar, este foarte important că ați lucrat pe marginea standardizării și că s-a ajuns la progrese uh, în ceea ce privește aspectele sociale și acest lucru este foarte important pentru noi. De ceva vreme, toată lumea discută despre IMM-uri, acesta a devenit un uh, cuvânt cheie. În toate discursurile se discută despre IMM-uri, în toate dezbaterile sunt menționate și acestea. Și sigur este important ca IMM-urile să fie solide și trebuie să existe o politică consolidată pentru acestea. Mai ales dacă ele deservesc uh, interese economice și sociale. În ceea ce privește comerțul electronic, nu sunt importante numai uh, IMM-urile. Iar în ceea ce privește roaming 3, acesta este un pas important înainte. este necesar să continuăm pe această cale, să înregistrăm progrese. Iar în ceea ce privește brevetul european, apar probleme atunci când uh, există persoane cunoscute la pe poziții importante și se ajunge la anumite aranjamente. Se aduc argumente mai bune sau mai puțin bune despre modul în care se procedează. Credeți că există dificultăți în ceea ce privește brevetul european? Mă gândesc aici uh, la organismele de resort, care sunt uh, și ele foarte importante în acest context. Pentru că dacă am putea să ajungem uh, la o soluție în, acest, în această situație, am putea rezolva multe probleme. Cred că ar trebui să existe un singur model al unui contract comercial. Ce? Mulțumesc, domnul Coferati. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, mă interesează foarte mult să știu care este părerea dumneavoastră referitoare la viitorul pieței interne. În această dimineață am auzit uh, anumite lucruri, detalii, dar poate că ar putea să aprofundați acest subiect semnificația, valoarea potențială a pieței interne, există mai multe păreri. Și acest lucru dovedește și faptul că dumneavoastră, președinția daneză, ați realizat multe referitor la consolidarea pieței interne. Însă am impresia, și vreau să spun acest lucru răspicat, că acest potențial care există nu a fost exploatat la maxim. Această exploatare se va realiza numai dacă vor uh, apărea și modificări instituționale, ceea ce înseamnă că nu ne îndreptăm pe direcția armonizării. Cel puțin nu în ceea ce privește viața economică a Uniunii Europene. Poate că în uh, domeniul productiv, în cel comercial, lucrurile stau altfel, dar mă îndoiesc și trebuie să facem același lucru, aceeași armonizare și în acele domenii care sunt menționate. Pe de altă parte, există limitări, constrângeri instituționale care sunt cât se poate clare și de obiective. Dacă este să ne gândim la marile activități economice sau sociale, spre exemplu, mai multă unitate la licitațiile publice sau uh, o omogenizare a acordării licențelor, a acordării de concesionări. Aici am impresia că lipsește o oarecare suveranitate din partea statelor Uniunii Europene. Prin asta nu vreau să spun că piața internă nu trebuie extinsă în continuare, însă există anumite limite impuse pe care nu le putem depăși dacă nu reușim să clarificăm toate aceste aspecte și să le prelucrăm. Din punctul meu de vedere, acest lucru este foarte important, de aceea aș vrea să știu ce părere aveți despre aceste lucruri în contextul experiențelor și evoluțiilor din ultima vreme. Sigur, este uh, un exemplu uh, cât se poate de bun și provoacă la un răspuns interesant. Doamna Weisgerber. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, cred că în domeniul pieței interne ați avut o activitate încununată de succes. Mă bucur că, sub președinția dumneavoastră, s-a ajuns la o valoare adăugată de politică europeană care uh, este evident. De aceea mi se pare păcat că cu ceea ce s-a făcut în ceea ce privește Schengen a apărut o asemenea pată neagră în activitatea dumneavoastră. Este un lucru care contravine cu totul uh, politicii europene. Este o politică configurată din perspectivă națională. Observăm acest lucru că se întâmplă în domeniul politic și în ceea ce privește oficiul pentru brevete europene și legislația în domeniul brevetelor, um, acesta ar putea să eșueze pentru că nu se știe unde este sediul instanței. Dar acest uh, amănunt este cel mai nesemnificativ. Noi dorim ca legislația în domeniul brevetelor să devină eficace pe piața internă europeană și aceste mici amănunte ne stau în cale. Cred că pe această cale trebuie să mergem pe viitor. De aceea, Iată, vreau să menționez această problemă. O problemă și totodată o întrebare care merită un răspuns din partea dumneavoastră. Discuția generală. La Consiliu se discută despre continuarea europenizării pieței interne. Pornind de la, um, să spunem, exemplu um, legislației uh, în domeniul contractelor la nivel european. Există propuneri din partea Comisiei Europene, este cunoscut faptul că această propunere mie nu-mi este, nu-mi surâde, este un răspuns care este neeuropean. Vorbim aici despre un, uh, o concurență între legislația europeană și cea națională. De aceea vreau să știu ce șanse credeți că există ca în acest domeniu al uh, legislației contractuale să existe pe viitor uh, la Consiliu, unde se poartă dezbateri intense, pentru că există păreri diferite, așadar să se ajungă la găsirea unei soluții europene, așa cum s-a întâmplat și cu legislația în domeniul consumatorilor. Să se găsească un sistem, tocmai în sectorul digital, o soluție a unei armonizări combinate. Unde este posibil să existe o armonizare totală, iar unde nu este posibil să existe o armonizare minimă. Aceasta ar fi soluția europeană, nu propunerea Comisiei Europene. Care credeți că sunt șansele ca la Consiliu să se meargă pe acest drum pe viitor? So, well over to you, Minister, for final replies and uh, any Mai aveți uh, câteva cuvinte pentru a uh, răspunde la aceste întrebări și pentru a trage câteva concluzii. Uitându-mă la ceas, cred că cel mai bine este să spun că Există argumente în ceea ce privește Schengen și apoi voi uh, transmite uh, această întrebare ale dumneavoastră colegului meu din partea de la justiție, care se ocupă de acest domeniu. În ceea ce privește întrebările domnului Coferati, modificările instituționale și necesitatea acestora, da, acestea sunt discuții controversate întotdeauna, discuții care trebuie purtate atunci când se discută despre instituții și modificări instituționale. Însă, experiența noastră ne arată că atunci când este inițiat un asemenea proces, acesta duce și la o împiedicare a activității pragmatice de zi cu zi. Iar abordarea noastră de la Consiliu a fost să spunem că suntem cât se poate de pragmatici, că avem mai multe dosare în fața noastră. Comisia a înaintat o serie de propuneri, inițiative cheie de reanimare a pieței interne și întrebarea era cum putem noi să contribuim la găsirea de soluții. Astfel încât să ajungem la un rezultat bun pe care îl menționăm cu toții atunci când ținem discursuri, Așadar, Europa să se dezvolte astfel încât să obținem uh, mai multă valoare adăugată, mai multă creștere și să creăm mai multe locuri de muncă. Aceasta este calea pe care am ales-o noi, a fost abordarea noastră pragmatică uh, pe durata președinției daneze. Iar multe propuneri pe care le-am negociat contribuie de asemenea la faptul că uh, au putut fi dizolvate anumite constrângeri uh, Uh, de pe piața internă. Sărbătorim acum jubileul de 20 de ani, uh, aniversarea de 20 de ani a pieței interne și în continuare ne trebuie să răspundem la anumite întrebări de genul cum implementăm reguli pe care le-am adoptat. Vorbim aici despre achizițiile publice, despre armonizarea uh, regulilor de aici. Sigur că nu este ușor ca o achiziție publică organizată de italieni să aibă loc în uh, Danemarca. Dar dacă facem totul online, Um, și nu mai trebuie să batem la ușă, materialul uh, nu mai este necesar în formă concretă, atunci lucrurile devin mai simple. De aceea, infrastructura digitală este foarte importantă, pentru că mobilitatea câștigă teren în felul acesta. Iar în ceea ce privește diplomele profesionale, și aici este vorba despre mobilitatea pentru că în felul acesta piața internă devine mai flexibilă. Și trebuie să ne concentrăm în continuare asupra acestor sectoare. Domnule Campos, domnule Campos a menționat relația între marile întreprinderi și cele mici. Am discutat și discutăm în continuare mult despre IMM-uri, dar nu putem să uităm marile companii. Sunt de acord cu dumneavoastră. Însă, diferența constă în faptul că marile întreprinderi uh, se descurcă singure de multe ori, pe când IMM-urile nu au posibilitatea și nu vor exploata posibilitățile existente pe piața internă din lipsă de resurse uh, suficiente. IMM-urile au fost afectate puternic de criza financiară, ele au acces mai dificil la bani, iar marile întreprinderi se descurcă singure destul de bine. De multe ori nu au nevoie de bănci. De aceea trebuie să ne concentrăm în continuare pe IMM-uri care sunt inovative și care creează multe locuri de muncă. Nu este vorba despre ori, ori aici, ci dorem să menționez de ce pentru noi au fost atât de importante IMM-urile. Și acum o ultimă observație referitoare la brevete, pentru că este un subiect important pentru mine. Există juriști și avocați care au fost critici uh, referitor la introducerea unui sistem de brevetare comun. Nu știu dacă poate fi tradus acest lucru, dar încerc să exprim asta. Um, de multe ori nu poți vedea um... og, og jeg tror virkelig mange advokater har det på den måde. De, de, ser, de ser et problem i. Nu poți vedea pădurea din cauza copacilor. Um, avem uh, probleme în acest domeniu. Sigur că dorim ca uh, cererea de brevetare să fie simplificată, în loc să se transmită 27 de cereri, să existe una în format simplificat și trebuie să ne bucurăm că companiile nu mai uh, trebuie să cheltuiască bani pentru uh, redactarea cererii și pentru avocați, ci uh, acești bani pot fi investiți în dezvoltare, cercetare și crearea de noi locuri de muncă. Acest, uh, în acest fel, uh, accesul la brevete este mai facil. Sigur, dispare activitatea juriștilor, dar în același timp companiile pot fi ajutate uh, în redactarea corectă a contractelor. Deci, trebuie să privim uh, peste acest cadru al normalității și să spunem, da, noi ca juriști putem contribui la crearea de valoare adăugată pentru companiile pentru care lucrăm. Cred că acest lucru este rezonabil. Și cred de asemenea că nu poate să existe nicio țară care să împiedice acest proces, pentru că este o inițiativă cheie și numai în felul acesta se poate obține creștere rapid, ieftin și uh, constant. Sperăm să reușim acest lucru în ultimele săptămâni ale președinției noastre. În fine, doresc să menționez faptul că pentru mine președinția uh, daneză, respectiv colaborarea între președinție și uh, Parlament și această comisie, a funcționat foarte bine. Am avut intenția comună de a înregistra progrese pe piața internă, de a o face pe aceasta să funcționeze mai bine, mai eficient, iar multe întreprinderi, mulți cetățeni vor putea să profite de aceste noi inițiative și ne vor fi recunoscătoare. Chiar dacă, trebuie să recunoaștem acest lucru, multe lucruri care uh, se referă la uh, piața internă se pierd în, um, în spații cu automate ale uh, statelor membre, unde se apasă doar pe butoane și totul este automatizat. Însă, dacă cetățenii vor observa că este mai ușor de călătorit, de găsit uh, un loc de muncă în alte țări, de a solicita brevete, de a se înscrie undeva, deja că toate acestea vor avea un acces mai facil, atunci cetățenii vor observa care sunt avantajele și ne vom putea uita uh, împreună retroactiv la progresele înregistrate. Vă mulțumesc! Well, um, Olison, thank you very much. Uh, președintele, vă mulțumesc, domnule ministru, vă mulțumesc încă o dată. Pentru faptul că ați arătat foarte clar că sunteți stăpân uh, pe discuția aceasta în ceea ce privește uh, problemele pieței interne și apreciem foarte mult acest lucru. Uh, așteptăm în continuare să păstrăm contacte cu dumneavoastră, în special prin uh, eurodeputații danezi. Vă urăm uh, toate cele bune. Sperăm că o să aveți o bine meritată pauză după președinția daneză, să vă bucurați de soare și căldură în Danemarca. Sper că veți continua să Uh, veți păstra legătura cu noi uh, în calitate de ministru al mediului de afaceri și creșterii economice, funcție pe care o dețineți de multă vreme. Vă mulțumesc! Okay, ladies and gentlemen. Uh... Doamnelor și domnilor, ne întoarcem, ne reluăm activitatea obișnuită a Comisiei astăzi. Avem uh, uh, un număr de avize și de amendamente de discutat. Sper că veți face liniște să putem discuta. Vreau să trecem acum la amendamentele de la avizul doamnei Weisberger, Weisgerber, uh, un aviz uh, în ceea ce privește nivelul sonor al autovehiculelor. Doamna Weisgerber este raportorul nostru Doamna Rură este aici, Rule, uh, care și eu fac, sunt raportor din umbră pentru grupul meu. Deci acum o să-i dau cuvântul doamnei Gerber să ne spună care este stadiul actual al uh, avizului, uh, compromisul uh, realizat, așa încât vă dau cuvântul. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich kann ganz... Mulțumesc, domnule președinte. Vă voi uh, spune câteva lucruri uh, din partea ENVI, pentru că paralel cu dezbaterea um, acestui raport uh, a avut o discuție și în ceea ce privește nivelul de scomod uh, la ENVI raportorul Ouschie tocmai a făcut, tocmai a făcut o sinteză acolo. Uh, îmi imaginez că și alți colegi vor mai veni aici. Cea mai uh, importantă și cea mai recentă informație este următoarea. Am încercat să respectăm calendarul, să îl structurăm cât mai bine și să uh, votăm săptămâna aceasta pentru a putea vota la Envi uh, la timp. S-a prezentat un calendar cât se poate de sever, însă cele mai noi informații ne spun că, după ce au fost înaintate atât de multe amendamente, iar Consiliul uh, nu a luat încă poziție față de acest subiect, uh, raportorul a propus ca um, votul să aibă loc în septembrie. Uh, eu am intervenit și am spus că am bănuit că se va întâmpla așa, Uh, însă am încercat să ne adaptăm la acest calendar foarte sever, am lucrat foarte bine, foarte temeinic, ne-am întâlnit cu raportorii din umbră din timp și am reușit să încheiem subiectul. Însă votul a fost uh, amânat pentru septembrie. Mulțumesc în primul rând raportorilor din umbră pentru a, colaborarea foarte bună și constructivă. Am avut două întâlniri cu raportorii din umbră înainte de a, termenul de înaintare a amendamentelor. Mie mi se pare foarte important ca acest schimb de opinii să aibă loc înainte, pentru că în felul acesta procedura poate fi accelerată. Anumite amendamente pot fi introduse în comun și în felul acesta se poate ajunge la compromisuri mai din timp. Per total au fost uh, introduse 10 uh, noi amendamente la proiectul meu de raport. Uh, sunt, susțin amendamentele, acestea sunt deschisă în ceea ce privește amendamentele. Am înaintat și amendamente comună cu doamna Westphal și un amendament împreună cu doamna Westphal și domnul Haba. Și la întâlnirea cu raportorii din umbră am convenit care să fie punctele pe care le putem susține cu toții. Puncte importante, uh, doresc să mă concentrez asupra celor care sunt importante pentru noi în contextul protecției consumatorilor. Pe de o parte, dorim mai multe informații pentru consumatori și mai multă transparență. Acesta este un lucru care este, la modul general, important pentru noi. Există deja etichetări referitoare la emisiile de CO2, consumul de carburant uh, sau zgomotul provocat de pneuri. Domnul Schwab a fost uh, răspunzător pentru raportul respectiv, iar uh, propunerea mea este ca, mm, că pentru consumator trebuie să existe o etichetă similară și pentru nivelurile sonore ale vehiculelor. Uh, background-ul este următorul. Dacă dorim să fim transparenți și dacă dorim să vedem cum lucrează producătorii, atunci uh, este nevoie de o presiune în domeniul inovării asupra producătorilor. Trebuie spus că consumatorii pot întreba cum uh, stau lucrurile în ceea ce privește nivelul de zgomot. Acest lucru ar putea să fie interesant pentru că um, anumite IMM-uri uh, nu pot uh, să își uh, desfășoare activitatea, pentru că nivelul de zgomot uh, și limita acesteia este reglementată. Există diferite reguli în anumite orașe. Pe de altă parte, consumatorii și cumpărătorii anumitor mașini trebuie să beneficieze de toate informațiile. Standardul uh, de la uh, Envi este următorul. Um, există o deschidere față de toate aceste propuneri, însă se dorește solicitarea unui studiu impact în prealabil am uh, înaintat un amendament și la ENVI uh, solicitând acest studiu de impact. Trebuie să se știe că acesta nu este reglementat în acest regulament, el nu se potrivește nici din punct de vedere legislativ, însă este o solicitare către comisie de a se uh, redacta această etichetare. Este așadar doar începutul dezbaterii. În ceea ce privește mm, vehiculele electrice, acesta este al doilea punct important din perspectiva noastră, Propunerea Comisiei uh, vorbește despre reguli armonizate privind nivelul sonor minim în cazul vehiculelor electrice. Din perspectiva pieței interne, armonizarea este importantă. Problema este că vehiculele electrice la viteză mică, pentru că la viteză mare lucrurile stau diferit, uh, sunt propuse anumite limite la ENVI care sunt și mai severe pentru uh, vehiculele tradiționale față de cele electron, electrice Însă, după cum spuneam, la viteză mică, acestea uh, nici nu pot fi percepute. De aceea există un pericol pentru uh, nevăzători. Dacă producătorii uh, doresc să insereze sisteme de zgomot, atunci acestea trebuie să fie uh, reglementate. Deci noi nu trebuie să reglementăm cum să nu fie zgomotul, ci cum să fie acesta. Am făcut o asemenea propunere, probabil că va fi adoptată la Envi și chiar dacă nu și cred că uh, Comisia Envi are încredere în propunerile noastre pe marginea acestui subiect. În ceea ce privește uh, valorile limită ale zgomotului, am înaintat amendamente împreună cu doamna Westphal și domnul Harbour uh, și amendamente, în, și amendamente de compromis, uh, unde am deviat oarecum de la uh, raportul nostru. Cel mai important uh, compromis este introducerea unui termen lung, unui obiectiv pe termen lung, uh, Vorbim aici despre un obiectiv pe termen lung, mai lung de 5 ani. Facem o propunere nouă în ceea ce privește diferențierea claselor de vehicole, pentru că există aici un, o critică um, la propunerea comisiei și cred că toată lumea este de acord în acest sens. Acest lucru ne permite să propunem valori mai realiste, care sunt mai severe decât cele propuse de comisie, dar sunt mai realiste. Totul trebuie văzut în contextul general. Tehnologiile care sunt uh, montate pentru a reduce nivelul de zgomot pot duce la creșterea emisiilor de CO2 și eventual la uh, deteriorarea siguranței vehiculului, dacă este vorba despre încapsulare, de exemplu. nu cunosc termenul în germană acum, dar dacă este vorba despre încapsularea motoarelor, atunci acest lucru poate duce la creșterea temperaturii și în cazul uh, autocarelor, siguranța de a călători poate fi prejudiciată. De aceea, amendamentele doamnei Vestfal mi se par foarte bune. În considerent a trebui prezentat acest context general și uh, ar trebui prezentat în diversele considerente care sunt și riscurile. Există faze diferite în ceea ce privește ciclurile de producție pentru autovehicule de persoane și pentru autocamioane, de aceea am uh, propus diferite uh, perioadă de timp. Domnul Tolmenes este aici, este bine că este așa, pentru că dânsul propune un alt tabel de valori limită. Acest amendament, singurul uh, pe care nu l-am uh, marcat cu un plus pe lista mea de vot, după cum spuneam, acest uh, amendament, din diferite motive, pe acesta doresc să îl resping. Pe de o parte, nu prevede un obiectiv pe termen lung, ci doar aceste valori după 5 ani, deci nu sunt adăugate noi valori limită, iar diferitele mm, cicluri de producție și de dezvoltare pentru autovehicule, respectiv autocamioane, nu sunt luate în considerare, iar creșterea limitei, valorii limite a zgomotului cu un decibel uh, este exprimată mult prea în linii mari. Aici trebuie diferențiat mai în detaliu și din acest motiv cred că trebuie să ne referim la valorile în sine. Valoarea medie a șase diferite um, vehicule electrice care există acum pe piață este de 68,4 decibeli. Dacă propunem aici valori de 76 decibeli și mai jos, atunci nu mai putem vorbi despre uh, posibilitatea de a le respecta și vehiculele electrice. Deci propunerile sunt nerealiste. Celelalte trei motive, pe și pe acestea le-am menționat. De aceea sunt fericită că am putut să ajungem la un compromis, cel puțin între o parte a grupurilor parlamentare. Verzii spun că se abțin pe marginea acestui punct și acceptă acest lucru, iar uh, dacă în sfârșit vor vota, la sfârșit vor vota în favoarea raportului, mă voi bucura. În final, le mulțumesc raportorilor din umbră pentru colaborarea foarte bună, ca de obicei, și sigur voi încerca să apăr poziția uh, IMCO în continuare, așa cum am făcut și în această dimineață. În felul acesta vom contribui în mod constructiv la acest raport și regulament. Mulțumesc! Uh, thank you very much indeed, uh... Mulțumesc foarte mult, doamna Weisgerber. Să uh, luăm cuvântul cu toții. Îl uh, salut pe domnul Mendes, care uh, se simte probabil mai bine și este cu noi astăzi aici. Doamna Westphal. Ja, Mulțumesc, domnule președinte. Nu doresc să răbesc prea mult timp. Doamna dr. Weisgerber a vorbit despre colaborarea noastră. A fost uh, clar de la bun început că în multe domenii suntem de acord și împărtăcim aceleași păreri. Trebuie să recunosc că înainte a fost exprimată o laudă față de președinția daneză referitoare la cât de constructiv și cât de efectiv lucrează, cu excepția Schengen. Așa văd și eu lucrurile. Problema este că ieri am avut negocieri tripartite în ceea ce privește aceste vehicule și trebuie să constat, și aceasta este o părere personală, că lucrurile nu funcționează chiar atât de bine, nici măcar în acest domeniu. Cred că noi am, ne-am făcut treaba, am înaintat uh, modele care sunt foarte bune, iar uh, acest lucru este evidențiat și prin numărul mare de amendamente pe care le-am înaintat. De aceea m-aș bucura în mod special dacă aici la IMCO uh, s-ar putea uh, adopta cu majoritatea acest raport. Doamna Weisgerber a făcut trimitere la acest lucru și este un aspect important și pentru mine. Emisiile de zgomote uh, emise de către pneuri uh, reprezintă doar un aspect. O altă parte a realității care nu a fost luată în considerare este um, strada și asfaltul. Uh, toate acestea sunt reglementate de către autoritățile locale. Sigur că este în regulă să reglementăm o parte, dar nu trebuie să uităm nici de cealaltă parte. Și doamna dr. Weiskerber a menționat și ea acest lucru. Și acest uh, domeniu va contribui la reducerea limitelor zgomotului. Pentru că suprafața stradală arată cum arată în toată Europa. De aceea m-aș bucura dacă uh, documentul uh, înaintat ar putea să fie adoptat cu o majoritate largă. Vă mulțumesc! Thank you very much, Mr. Mendes. Mulțumim foarte mult, domnul Mandes. Mulțumesc, domnule președinte. Tocmai vin din uh, Comisia Envy, am ascultat pe, ca să ascult pe doamna Weisgerber și trebuie să vă spun că nici acolo bătălia nu e încheiată, nici pe departe. Sper să reușesc uh, să obțin adoptarea câtorva amendamente, însă știți că există divergențe de opinii, avem și propunerea noastră, domnule președinte. A fost citat și de presă ca apărător al pieței interne pe acest dosar. De asemenea, apăr și interesele societăților comerciale, pentru că de la ele ne vine prosperitatea economică. Acestea creează locuri de muncă atât de importante. Deci asta este abordarea mea pe acest dosar. Discutând această legislație, împreună cu domnul Schwab, am observat că lobby-ul mediului de afaceri este deosebit de intens. Ne-am dat seama că standardele propuse de noi erau atât de ridicate, încât asta ne-ar da un avantaj asupra restului lumii și asta s-a și întâmplat. Noi importam anterior cauciucuri ieftine din China, însă acum acestea trebuie să respecte standardele europene și le e mai greu să facă acest lucru lor decât industriei europene. Putem face același lucru și cu această propunere dacă ne putem asigura că industria auto din Europa își regăsește spiritul novator, Asta va fi bine pentru imaginea Europei, va crea locuri de muncă, va fi bine pentru sectorul productiv și va fi bine pentru toți cei care au de suferit de pe marginea poluării sonore, 25-30% dintre cetățenii europeni. Gândiți-vă la cât costă toate acele bariere împotriva zgomotului de lungul autostrăzilor. Șoferii, prin urmare, trebuie să se asigure că generează un minim de zgomot cumpărând mașini adecvate și putem face asta. Putem să ne asigurăm că asta se va întâmpla în decembrie, o să adoptăm legislația privitor la anvelope, să punem o limită de 67 decibel pentru 70% din toate mașinile. O să dăm 2 ani uh, industriei auto să respecte aceste standarde. Nu putem coborâ sub asta, cel puțin nu din punctul meu de vedere, însă din câte spuneam, după cum spuneam, din decembrie încolo, 70-80% din toate vehiculele vor avea astfel de anvelope. Și cam în 5 ani o să ajungem, prin urmare, la un standard acceptabil. Sunt convins că putem face acest lucru. O să vedem ce se întâmplă apoi după ce acești 5 ani, este important să ne atingem țintele în cei 5 ani care vin și cred că dacă adoptăm propunerea mea o să reușim. În ceea ce privește propunerea de față, practic văd că o să ne diluăm puțin cerințele în materie de poluare sonoră, lucru regretabil. Pentru că, de asemenea, există riscul utilizării improprii unii producători s-ar putea să profite de aceste deficiențe și noi, ca politicieni, trebuie să ne asigurăm că protejăm bine cetățenii noștri pe viitor. Am fost surprins de unele dintre propunerile dumneavoastră, domnule președinte. Spuneați că pragul de 80 de decibel pentru camioane o să crească la 82 de decibeli. Nu știu de ce ați propus asta. Un alt lucru mai puțin logic se referă la autobuze. Nivelele pentru ele sunt ca și pentru autoturisme, lucru oarecum inadecvat. Oricum o să votăm joi, mâine, bine, dar la Comisia Mediu o să mai aibă și de spus multe. Vă mulțumesc. Uh, ja, ich knüpfe genau in dem an, was Herr Manders am Schluss gesagt hat. Vreau să mă refer și eu la ceea ce a spus domnul Mendez la sfârșit. Sunt de părere că Comisia ENVI este răspunzătoare pentru valorile limite ale zgomotului în acest caz, pentru că în ceea ce privește uh, pneuri, uh, față de, în comparație cu ceea ce privește zgomotul emis de pneuri, noi avem aici doar o părere. Și mm, Așa cum a spus și doamna Weisgerber, în toate domeniile în care nu suntem răspunzători, noi ne vom abține. Asta înseamnă că nu vom vota în favoarea propunerii dumneavoastră, dar nu vom vota nici pentru alternative. În acest domeniu noi ne vom abține. Însă mi se pare important că au fost înaintate propuneri pentru mai multă transparență. Etichetarea acestă propunere este de salutat Chiar dacă ea nu poate să fie reglementată legislativ, uh, Comisia are nevoie de un stimulent în această direcție și salut în aceeași măsură și faptul că se dorește o armonizare în ceea ce privește uh, emisiile de zgomot uh, ale vehiculelor electrice. Și în această privință vom vota și vom fi de acord. De asemenea, salut considerentele înaintate de doamna Westphal, pentru că credem că și Comisia Envi va prelua această perspectivă diferențiată. Nu este de competența noastră, dar, uh, după cum spuneam, aceste considerente sunt bune. Ok, Thank you. Președintele, mulțumesc. Câteva comentarii vreau să fac și eu. Sunt de acord că până la urmă e vorba de răspunderea Comisiei Envi, însă cred că răspunderea noastră din perspectiva pieței interne este totuși de a avea legislație pe baza care să putem să lucrăm, uh, o legislație clară și ușor de realizat. Uh, au fost făcute uh, propuneri, unele au fost susținute. Cred că acestea au îmbunătățit în general uh, propunerea. Unele sunt provocări dure, necesită investiții mari și timp și sunt și aspecte complexe. Sunt probleme legate de interacțiunea cu pneurile și cu alte sisteme de vehicule și motoarele însele. Cred că avem însă dreptul să avem un punct de vedere și dacă nu cooperăm uh, pe scară mare, uh, Comisia Envi va face propria propunere. Însă, oricum, uh, o să asistăm la o scădere a zgomotului, a nivelului zgomotului și, la urma urmei, cerem, de fapt, producătorilor să facă investiții substantive, să, ă, semnificative, să introducă ă, noi ă, tehnologii în vederea reducerii acestui nivel de zgomot. Acolo unde putem să aducem o contribuție care să aibă o semnificație legată de piața Uh, unică. Am fost uh, raportor uh, în ceea ce privește omologarea de tip a autovehiculelor, a vehiculelor și un aspect căruia i-am dat atenție și vă amintiți poate, s-a referit la modul în care regulamentul privind omologarea de tip se referă la producătorii mici în raport cu producătorii mari de vehicule. Pe de altă parte, Uh, aceștia au o contribuție valoroasă în ceea ce privește uh, fabricarea unor, uh, unor vehicule cu o utilizare specială E o categorie pe care a introdus-o această comisie. Este vorba de o categorie de vehicule care sunt uh, modificate în mod uh, extensiv uh, după fabricarea propriu-zisă a vehicului pentru a putea permite um, conducerea acestora de către persoane cu dizabilități. Așa încât Cred că trebuie să fim foarte receptivi la aceste cerințe și cred că amendamentul meu uh, face acest lucru. Apoi, produs, uh, vehiculele de serie mică. Uh, am propus o perioadă mai mare de conformare pentru a permite inginerilor să facă adaptările necesare. Oricum, în ceea ce privește amprenta generală de zgomot asupra societății, Uh, aceste vehicule uh, nu merg pe distanțe foarte mari și expunerea la zgomot nu este uh, foarte mare. Și cele care pun probleme sunt vehiculele utilitare și vehiculele de tonaj mare Acestea sunt o sursă de zgomot. Apoi, în ceea ce privește vehicule utilitare, au fost niște amendamente tehnice aici, pentru că, uh, din nou, în rolul nostru uh, de garant, uh, apărător al legislației pieței unice, trebuie să spun că în propunerea inițială a Comisiei, aceasta nu era aliniată cu Convenția de la Geneva referitor Uh, la categoria vehiculor utilitare ușoare. Au fost o serie de cerințe care nu li se aplicau ca și categorie de vehicule. Amendamentul meu 23, care sper că va fi uh, adoptat aici, este un amendament de ordin tehnic care se referă la acest lucru. El reduce povara uh, Uh, pe umerii producătorilor de uh, vehicule utilitare ușoare. Vreau să-i mulțumesc uh, doamnei Weisgerber pentru că a lucrat îndeaproape cu noi. După cum vedeți, o mare parte din amendamentele mele coincid cu cele ale doamnei Weisgerber. Să sperăm că votul va confirma mâine aceste amendamente și o susțin pe doamna Weisgerber și în Comisia Envi. Dorește și altcineva să comenteze? Avem uh, timp uh, pentru ca să dăm uh, posibilitatea și reprezentantului Comisiei să spună câteva cuvinte. Cer scuze, spune președintele, că nu te-am salutat mai devreme. Mulțumesc știi, în fișa postului să fim cât mai discreți cu putință. Două remarci în ceea ce privește comentariile pe care eh, le-ai menționat. Un parametru pe care vrem să-l asigurăm este coerența eh, între legislația viitoare privind nivelul de zgomot și uh, uh, legislația de la Geneva, cea existentă. Convenția de la Geneva nu este un document simplu și nu este foarte simplu să încerci să aliniezi legislația comunitară cu legislația de la Geneva. Considerăm că este necesar o astfel de aliniere, dar trebuie să atragem atenția asupra unor domenii în care nu există o astfel de aliniere. Vom face tot ce se poate pentru a asigura uh, o uh, armonizare internațională referitoare la nivelul de zgomot. Al Apoi, eh, principiile cheie pentru omologarea de tip. Eh, eh, legislația 2007-46 este un cadru prin care vom introduce elementele de zgomot și vom introduce și cadrul serviciilor Aceasta permite sistemului să fie eficient și efectiv în ceea ce privește controlul. Dorim să revizuim această situație pentru că această, acest text trebuie să fie văzut ca o legislație complementară legislației uh, privind uh, omologarea de tip. Mulțumesc, președintele. Sper că veți face acest lucru, veți avea în vedere aceste două aspecte. Doamnă Weiss Gerber, doriți să rezumați și desigur votul va avea loc mâine. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, ich werde natürlich... Mulțumesc, domnule președinte. Cu bucurie voi apăra poziția noastră la Envi și pot să vă spun că raportorul Uschi a fost deschis la participarea mea la întâlnirile cu raportorii din umbră, atât timp cât procedura este pe rol. Cred că este o propunere bună și mă voi concentra cu această ocazie pe etichetare și pe vehiculele electrice. Vă mulțumesc încă o dată pentru buna colaborare și doresc foarte pe scurt uh, să spun ceva referitor la observațiile raportorilor din umbră. Referitor la, doamne, uh, la ceea ce a spus doamna Vesfal în ceea ce privește uh, suprafața străzilor, sigur că trebuie să ne referim la calitate întotdeauna, de aceea voi aborda această chestiune și la Envi. De fapt, este un subiect care este discutat într-adevăr mereu la Comisia pentru Mediu și raportorul Uschi și, cei, uh, și raportori din umbră discută despre acest lucru. Vorbim aici despre clasificarea străzilor și, într-adevăr, există o presiune care se exercită în ceea ce privește îmbunătățirea suprafețelor stradale. Însă, noi nu suntem răspunzători, putem doar să ne dăm cu părerea și putem să intervenim cu propuneri în considerente. Uh, autoritățile locale, statele, se confruntă cu probleme financiare în acest moment, însă trebuie să atragem atenția asupra acestui aspect. Noi ne concentrăm numai asupra vehiculelor, care sunt mobile, și trebuie să um, abordăm toate sursele și din perspectiva statelor membre. În ceea ce privește observațiile domnului Mendes, cred că uh, la final dacă este să analizăm și valorile, cu toții dorim să se ajungă la o reducere a nivelului de zgomot, iar uh, presiunea care se face pentru mai multă inovare în industria automobilelor este un lucru bun. Propunerea mea în ceea ce privește valorile limită este mai ambițioasă decât uh, cea a raportorului de la Envy. Deci noi suntem mai severi decât raportorul de la Envy în propunerea noastră. După cum spuneam și colegii și doamna Vesfar a observat acest lucru, noi uh, avem această privire de ansamblu, acest context general și putem să spunem, da, industria ar putea să facă mai multe la modul general în această privință. Dar dacă valorile limită sunt prea severe, atunci se poate ajunge la o creștere a emisiilor de CO2 și atunci avem o problemă referitoare la siguranța vehiculelor. Dacă este să ne gândim la pneuri și uh, la modificarea acestora, atunci acestea ar putea să devină mai silențioase, dar uh, trebuie să vedem care sunt riscurile în general. Și trebuie să mai ținem cont de un lucru, un aspect foarte important. În ceea ce privește legislația privind emisiile de CO2, producătorii pornind de la întreaga flotă de autovehicule, trebuie să ajungă la o valoare medie. Iar dacă nu ajung la această valoare medie, le vor, vor fi sancționați cu amenzi. Acest uh, regulament uh, prevede mult mai multe sancțiuni, pentru că un autovehicul care un autovehicul individual care nu uh, respectă o anumită valoare limită nu va fi admis, nu va fi înmatriculat. Deci, dacă 30% din autovehicule nu vor respecta aceste valori, și nu vor face acest lucru într-un viitor previzibil, atunci autovehiculele respective nu vor fi înmatriculate. Și acest lucru trebuie să-l vedem în contextul general într-o țară care este producătoare de automobile per excellence, lucrurile uh, sunt mai dificile. Într-o țară precum Olanda, unde doar zgomotele trebuie suportate, lucrurile sunt diferite. De ce este bună o perspectivă diferențiată asupra realității? Eu vă îmi voi apăra propunerea, dar îi dau uh, dreptate domnei Rüle, care spune că aceasta nu este competența noastră cheie. De aceea, uh, dacă valorile limită vor fi prea jos, atunci există și posibilitatea ca prețurile să crească, ceea ce devine interesant din perspectiva consumatorilor, deci și din perspectiva noastră. Dar, după cum spunea și doamna Ruile, într-adevăr uh, vom uh, ne vom abține, așa cum fac și verzii, dar uh, m-aș bucura dacă raportul ar fi susținut de majoritate. Și de asemenea uh, propun să susținem propunerile colegilor noștri. În ceea ce privește mm, amendamentul 23 al domnului Harbour, am uh, marcat acest amendament cu un plus, susțin uh, propunerea mm, și de asemenea și prevederile care se referă la transportul de persoane cu dizabilități, mașini speciale pentru aceștia, uh, au fost înaintate propuneri uh, importante pe care le susțin. Cam atât din punctul meu de vedere. Mulțumesc încă o dată tuturor raportorilor din umbră pentru colaborarea foarte bună. Cred că raportul ne arată odată în plus că dacă ne întâlnim de timpuriu și discutăm aspectele importante, poate domnul Mendes până în final va fi de acord cu noi, se poate ajunge la un punct de vedere comunitar și putem să contribuim cu adevărat uh, la îmbunătățirea lucrurilor. Uh, mi-a plăcut foarte mult să lucrăm în acest fel pe marginea acestei proceduri legislative. Mulțumesc! Good. Okay, well, thank you very much. Mulțumesc uh, foarte mult uh, pentru asta, așa încât ne vedem uh, mâine dimineață. Sigur o să ne revedem și după amiază pentru alte proiecte, dar vreau doar să confirm că acest aviz va fi supus votului mâine dimineață. Votul începe la ora 9.30, după care mergem la Comisia Envi, unde va merge la Comisia Envi, unde va fi votat în 10 iulie. Bun. Am ajuns așadar la finalul acestui punct. Suntem uh, stăm bine cu timpul în această dimineață, așa încât trecem la un alt aviz. Uh, în uh, ceea ce privește antreprenoriatul social, um, este pentru Comisia Ample, domnul Becker este raportor, doamna Hanslick este raportare de aviz, nu este aici în această dimineață, așa încât va fi altcineva care va prezenta. Domnul Hatzimakakis, domnul Rule, doamna Rule este aici. Cred că avem o prezență semnificativă. Domnul Trandafilides nu este aici. Să auzim așadar uh, poziția doamnei uh, Hanslich prezentată de domnul Schwab. Vă reamintesc că acest uh, aviz va fi votat mâine. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. Trebuie să recunosc că termenul pe care tot, uh, pe care tocmai l-ați introdus, acting rapporteur, um, este excelent și știu să-l apreciez trebuie să vă atrag însă atenția că astăzi pot face doar o prezentare. Um, în numele doamnei Hanslick, care este raportoarea noastră și nu a putut fi prezentă astăzi aici. Doamnelor și domnilor, întreprinderile sociale în contextul inițiativei pentru antreprenoriatul social au un potențial foarte mare de a contribui la creștere economică și la crearea de noi locuri de muncă pe piața internă. Însă, uh, sigur că este nevoie de un climat pozitiv în care să își desfășoare activitatea și în care să-și prezinte avantajele. De aceea, o componentă pe care o vedem în contextul acestei inițiative pentru antreprenoriatul social este dacă există posibilități în domeniul achizițiilor publice care să fie exploatate la maxim de către aceste întreprinderi, pornind de la profilul lor special. În aceeași măsură, în uh, domeniul achizițiilor publice este nevoie de uh, o concurență loială și de un mediu care să nu discrimineze. Cred că acest aspect trebuie luat în considerare în mod special. Este nevoie de prevederi speciale pentru uh, relații contractuale speciale cu o categorie de întreprinderi care, în engleză spus, uh, angajează persoane defavorizate și care trebuie integrate în acest domeniu, astfel încât aceste cerințe care, pe care tocmai le-am menționat să fie îndeplinite. Va fi important să se realizeze acest lucru și aceasta este și perspectiva doamnei Hanslick. Evoluția întreprinderilor sociale trebuie integrată într-o strategie pe termen lung care să includă întreaga Europa și care să prevadă și posibilități transfrontaliere pentru asemenea întreprinderi. Avizul doamnei Hanslick prezintă faptul că semnificația întreprinderilor sociale pentru înțelegerea actuală și reciprocă și pentru întâlnirile reale ține cont de nevoile consumatorilor și, de asemenea, uh, ia în considerare consumatorii vulnerabili. Întreprinderile sociale au astfel potențialul de a contribui la o societate civilă activă la nivel european. Aceasta este importantă pentru a se oferi răspunsuri inovatoare la problemele economice care, cu care ne confruntăm și care să uh, ducă la o creștere inclusivă. Avem șase amendamente de compromis din partea socialdemocraților și susținute și de liberali. Uh, ECR-ul, domnule președinte, adică grupul dumneavoastră parlamentar, susține de asemenea aceste amendamente, cu excepția primului. Aici este vorba despre microcredite și cu siguranță în dezbatere vom mai auzi câte ceva despre acest subiect. De aceea abia accept acest schimb de opinii și sper că, în calitate de uh, acting draft person, am reușit să îndeplinesc uh, dorințele dumneavoastră. Yes, certainly you have. Da, cu siguranță ați făcut asta, spune președintele. Să ascultăm și punctul de vedere al raportorilor din umbră. Doamna Irigoan Perez. Mulțumesc, domnule președinte. O să încep prin a mulțumi domnului Ișva pentru că a făcut referire la consumatorii vulnerabili. E adevărat, în ceea ce mă privește, ă, cred că nu trebuie să uităm niciodată. Vreau să Mulțumesc și doamnei Hanslick că a dat dovadă de flexibilitate preluând Uh, amendamentele prezentate de grupul nostru. Am făcut șase propuneri de compromis. În primul rând, primul alineat. Explicăm cum dezvoltarea unui cadru legislativ de susținere trebuie să permită acestor întreprinderi sociale să se organizeze mai bine în funcție de natura specifică, de trăsăturile specifice ale activităților acestora trebuie să propunem o susținere financiară care să uh, promoveze antreprenoriatul social și aceste întreprinderi. Trebuie să încurajăm în felul acesta creșterea. Alinatul 2, reamintim că este foarte important să insistăm asupra faptului că aceste întreprinderi sociale au drept principal obiectiv de a răspunde, de a veni în întâmpinarea nevoilor societății și să vină în întâmpinarea Uh, cerințelor uh, tot mai mari ale cetățenilor care uh, vor ca aceste întreprinderi să respinde norme sociale, să dea dovadă de solidaritate și respect pentru mediu. Alineatul 4, reluăm un amendament prezentat de grupul nostru. Întreprinderile sociale permit ca societatea să devină mai activă și uh, Uh, sunt în beneficiul dezvoltării durabile și inclusive. Se încurajează egalitatea de gen și de, prin aceasta coeziunea socială. Includerea, incluziunea persoanelor uh, aflate la risc, toate acestea sunt uh, promovate și uh, în plus, este mai ușor să se reconcilieze viața personală cu cea profesională. Alineatul 6 se referă la un nou regim care se aplică acestor servicii sociale propusă de uh, Comisia Europeană în cadrul directivei privind achizițiile publice. Se subliniază importanța acestui instrument care se află la, uh, la dispoziția autorităților locale de a propune servicii de calitate care să încurajeze coeziunea socială. Apoi, alineatul 8, amendamentul nostru Insist asupra importanței de uh, a uh, elimina obstacole care uh, împiedică o dezvoltare reală și care afectează în general economia socială. Astăzi asistăm la faptul că întreprinderile sociale sunt foarte utile. Trebuie să flexibilizăm demersul administrativ pentru a încuraja aceste întreprinderi sociale care sunt foarte dinamice. Iată amendamentele pe care am vrut să le uh, prezint în favoarea grupului meu. Vom vota pentru majoritatea amendamentelor. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Hazmakakis. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să îi mulțumesc chiar și în lipsa sa, domnului Hanslick, domnului Hanslick pentru colaborarea foarte bună și pentru activitatea prestată de dânsa. Uh, ea are o bază textuală foarte bună, echilibrată și mm, s-a referit la toate întrebările importante. Întreprinderile sociale pot uh, oferi stimulente importante inovației. Ele se implică pentru creștere uh, economică și sunt foarte importante și pentru coeziunea socială într-o societate nu creează numai locuri de muncă. Și dacă este să privim evoluțiile din Europa, observăm că uh, subiectul sărăcie, subiectul coeziune socială devine tot mai importante. Cine ar fi crezut asta? În uh, anumite țări din Europa de Sud, uh, acest lucru se poate observa, ba chiar ia o amploare îngrijorătoare. Și este foarte important că discutăm despre acest raport tocmai în acest moment de timp în comisiile care răspund acest raport suntem de acord și anume că întreprinderile sociale trebuie susținute și dorim să oferim stimulente pentru dezvoltarea lor continuare. în continuare. Vorbim despre 11 milioane de oameni care lucrează în aceste întreprinderi în Europa, adică 6% din totalul uh, forței de muncă. Sunt uh, cifre cu greutate și tocmai într-o perioadă în care criza economică înflorește în continuare și este resimțită puternic, acesta este un factor foarte important. Am căzut de acord asupra unor amendamente de compromis și salut în mod special uh, solicitarea de a reduce birocrația. Pentru că și întreprinderile sociale pe piața internă se confruntă cu o birocrație foarte mare, poate chiar mai mare decât în alte sectoare. De aceea, statele membre trebuie să se implice mai puternic, astfel încât poverile administrative pentru crearea și dezvoltarea unei întreprinderi sociale să fie eliminate. Sigur că există un potențial foarte mare pentru dezvoltarea pieței interne pe această direcție. În ceea ce privește achizițiile publice, pentru că discutăm în paralel și despre acest lucru, uh, și aici trebuie să avem o participare mai bună a întreprinderilor sociale. Trebuie să ne asigurăm că așa se întâmplă. Avem nevoie de un mix uh, adecvat între simplificare și modernizare, lucru care este prevăzut și în propunerea domnului Tarabella. Sigur că trebuie să mai uh, vedem cum stau lucrurile, însă lucrăm în paralel și la acest subiect în această comisie. Doresc să mai subliniez un punct, și anume cel al colaborării transfrontaliere între întreprinderile sociale. Și în acest domeniu se mai pot întâmpla multe efectele sinergice nu au fost, sinergetice nu au fost uh, exploatate suficient. Eu vin dintr-o regiune în care uh, colaborarea transfrontaliere dintre trei țări, Luxemburg, Franța și Germania, uh, este evidentă și observ în mod clar care sunt uh, obstacolele în care aceste colaborări între întreprinderile sociale. Mă bucur așadar că a fost abordat acest subiect al uh, colaborării transfrontaliere. Este de asemenea un alt subiect uh, important este de asemenea uh, sănătatea și asistența medicală. Noi uh, dorim ca aceasta să se îmbunătățească, colaborarea să fie optimizată. Multe întreprinderi sociale lucrează în acest sector și și aici ar trebui să ne implicăm și să construim pornind de la directiva care există deja, pentru că există un potențial economic foarte mare. Tocmai în acest domeniu de mici dimensiuni, uh, putem să exploatăm mai bine posibilitățile pieței interne. Și cred că aceasta ar putea să fie o picătură importantă pentru a depăși criza în care ne aflăm. Mulțumesc încă o dată raportoarei și colegilor pentru colaborare. Uh, thank you very much. Mulțumim. Uh, doamna Rule are cuvântul. Ich möchte mich auch... Voi fi succintă. Mulțumesc și eu, doamnei Hanslick, în lipsa sa a prezentat un uh, document foarte bun și a lucrat în mod constructiv cu noi. Amendamentele de compromis vom vota în favoarea lor. Noi nu, am, uh, nu ne-am implicat foarte puternic în uh, redactarea acestora pentru că este un aviz și am dorit doar să subliniem care sunt prioritățile. Dar doresc să subliniez un punct care este important pentru mine atunci când va fi vorba despre alocarea de contracte. Întreprinderile sociale au un caracter diferit. Întreprinderile sociale sunt diferite. Există organizații non-profit, există cele mici, caritabile, există însă și întreprinderi mari. Și dacă nu se ține de acest cont, atunci lucrurile vor deveni problematice. Eu personal consider problematic un aspect și anume întreprinderile sociale să fie excluse de la bun început dacă este vorba despre participarea privaților la uh, cooperarea uh, public-privată. O colaborare public-privată este diferită față de o colaborare cu o întreprindere socială și este diferită față de o colaborare cu o întreprindere uh, care nu face profit sau una socială. Este important să menționăm toate aceste lucruri pentru că va trebui să mai dezbatem acest subiect atunci când vine vorba despre alocarea contractelor. Am analizat compromisurile și am văzut că uh, lucrurile sunt bine exprimate. Anumite amendamente sunt oarecum confuze, însă la vot vom corecta acest lucru în mod corespunzător. Thank you. Yes, thank you very much. Vă mulțumim foarte mult. Într-adevăr, asta va fi important și în contextul activităților noastre ulterioare. Doamna McClarkin, mulțumesc, domnule președinte, și eu salut această inițiativă a doamnei Hanslich. Sunt mulțumită de direcția generală adoptată aici și în majoritatea compromisurilor propuse. Printre amendamentele înaintate de mine sunt unele care subliniază importanța IMM-urilor și altele se referă la nevoia unui cadru de reglementare omogen și mă bucur să văd că aceste lucruri se regăsesc în compromisul acceptat de raportare. E bine că ne concentrăm pe IMM-uri și pe sprijinul pentru acestea. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că reducem povara birocratică existentă. În ceea ce privește propunerea referită la microcredite pentru IMM-uri menționate în comunicarea Comisiei, Sper că și colegii mei vor sprijini acest demers util al Comisiei. S-au ridicat o serie de întrebări, însă sprijin ideea de a folosi microcreditarea ca metodă de finanțare a acestor mici firme. Să nu uităm, acestea contribuie la crearea de locuri de muncă și la dezvoltarea durabilă și mă bucur să văd că și aceste elemente se regăsesc în compromisul. Mă tem însă că unele amendamente referitoare la achizițiile publice vor fi foarte greu de sprijinit din partea grupului nostru, mai ales la compromisul 4, unde este vorba de regimul serviciilor sociale pe achiziții publice. Nu suntem siguri că aici își are într-adevăr locul. În ceea ce privește rezervarea contractelor, am găsit o soluție rezonabilă la amendamentul 5 și cred că vom putea accepta acest punct anume. Însă, în ceea ce privește alte amendamente înaintate, unele se îndepărtează de obiectul nostru propriu zis și discută chestiuni ce țin de politica de angajare, de dreptul ocupațional. Ne temem că nu o să putem să le sprijinim în acest aviz. Însă, pe ansamblu, dați-mi voie să spun că suntem mulțumiți de majoritatea chestiunilor din acest raport și de compromisurile propuse, cu excepția compromisului 4. Sper că vom putea clarifica aceste aspecte astăzi. Președintele, mulțumesc. Alți membri, dacă doresc să intervină, sunt invitați să o facă. Cercam să văd unde este raportul nostru în exercițiu, dar acesta pare să, să fi dispărut. E după colț, cumva îl vedeți, nu? Nu e în sală. Bine, atunci, în numele domniei sale, am să vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile aduse. Votul e mâine. Și că sperăm că domnul Hans va definitiva dosarul până atunci. Trebuie să-l votăm mâine pentru că și Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă își va adopta raportul în iulie, deci noi trebuie să facem asta mâine. Nu cred că e nimeni de la Comisie aici care să intervină pe acest dosar, așa că vă mulțumesc tuturor. Iată, suntem în avans față de orarul propus. La 11 și 15 vom începe să discutăm uh, soluționarea online sau alternativa litigilor, așa că facem o pauză de 10 minute, dar vă rog la și un sfert să fiți înapoi în sală să putem începe următoarele rapoarte. Vă mulțumesc!

Uh, Doamnelor și domnilor, este 11 și un sfert. Prin urmare, trebuie să începem discutarea a două propuneri deosebit de importante pentru care suntem responsabili pe fond, soluționarea alternativă a în, litigiilor în materie de consum și soluționarea online a litigiilor în materie de consum. Le discutăm împreună pentru că, evident, sunt înrudite. Am plăcerea de a saluta pe raportorul nostru, domnul Luis Grech. Doamna Rosa Thun n-a sosit încă. Domnule Schwab, nu sunteți raportor în exercițiu și pentru doamna Rosa Thun, nu. Avem și raportor din umbră, domnul Hasin de Maio, domnul Repo, nu. Domnul Rochefort este. Doamna Rule este aici și domnul Fox este. Să vedem și dacă vin domnul Deion și domnul Trandafilides. Am plăcerea de asemenea de a saluta echipa de la DG Cinco, doamna Jacqueline Miner și doamna Maria Cristina Russo, buni prieteni ai Comisiei INCO. Ei ne vor răspunde la întrebări mai târziu. Bine, atunci, fără alt preambul, trecem la raportul SAL și dăm cuvântul domnului Luis Gre, care ne va vorbi despre amendamentele înaintate până acum și despre direcțiile de urmat. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Dacă socotim și cele 124 de amendamente ale mele, avem 402 amendamente în total. Aceste amendamente se referă la o paletă largă de chestiuni, însă majoritatea se referă la domeniul de aplicare intern sau transfrontalier și dacă ar trebui să includă și persoanele angajate de comerciant. A doua chestiune ar fi dacă consumatorii au obligația de a-i contacta pe comercianți înainte de a recurge la sal. A treilea grup se referea la informațiile pe care comercianții trebuie să le ofere consumatorilor pentru principiile de legalitate și libertate. Altă chestiune importantă a fost dacă comercianții care demară o procedură, demarează o procedură împotriva clienților ar putea fi face beneficia de a, posibilitatea accesului la această procedură. Ceea ce mă privește domeniul de aplicare, există un acord general că pentru aceste saluri aplicate angajaților comercianților ar fi problema lipsei de obiectivitate. S-au propus amendamente care solicită acceptarea acestui demers cu condiția includerei unor garanții suplimentare. O să avem în vedere această propunere, o să vedem la ce concluzie putem ajunge, asta în funcție de criteriile și garanțiile acceptate de membrii comisiei noastre. Totuși, consider că acele amendamente care propun eliminarea completă uh, nu pot fi acceptate, cel puțin nu din punctul meu de vedere. În ceea ce privește propunerea de a limita demersul la chestiunile transfrontaliere, dacă reducem domeniul de aplicare numai pe intern sau numai pe transfrontalier, am crea, în opinia mea, un nivel inegal de protecție. Alte amendamente propun eliminarea din domeniul de aplicare a anumitor sectoare, cum ar fi sănătatea și învățământul. Altele merg prea departe. Vorbesc de eliminarea multor servicii de interes economic general. Interesul economic general e un concept destul de larg și dacă facem asta, consumatorii nu o să aibă acces la sal în multe, multe sectoare importante. De asemenea, consumatorii ar putea fi derutați și s-ar putea limita soluția uh, uh, recursul la această soluționare alternativă a litigiilor. Aș prefera să se specifice clar chestiunile acoperite, disputele contractuale, generate de prestarea de servicii sau achiziționarea de bunuri. Sigur, va trebui să vedem aici care sunt specificitățile naționale și să vedem dacă nu sunt contradicții în normele de drept, cu normele de drept intern. Al doilea grup de amendamente se referea la obligația consumatorului de a contacta comerciantul. Sunt de acord că, în general, consumatorul ar trebui să apeleze întâi la comerciant înainte de a recurge la sal. Însă, unele amendamente propun ca acest lucru să fie obligatoriu. Nu, aș dori să dăm curs propunerii Consiliului, să încurajăm consumatorii să contacteze comercianul, însă să le lăsăm și posibilitatea recursului la un tribunal, pentru că așa ne spune Carta Drepturilor Fundamentale. În amendamentele mele am introdus principiul conform căruia statele membre pot păstra regulile de procedură pentru entitățile responsabile de soluționare alternativă a litigiilor care le-ar permite acestora să funcționeze mai eficient atâta timp cât dispozițiile directivei sunt respectate. Obligațiile consumatorului de a-i contacta pe comercianți înainte de a recurge la sal este un tip de regulă procedurală care există în anumite state membre, însă în altele nu. Dacă introducem o regulă de procedură de acest gen, o să introducem în mod inutil regula în toate cele 27 de state membre și, după cum spuneam, această direcție este menită de a aduce un minim de armonizare în materie de informare și calitate a SAL. Regulile de aplicare trebuie să fie la latitudinea statelor membre. Cerințele de informare. Majoritatea amendamentelor aici spun că toți comercianții vor trebui să ofere consumatorilor informații, însă unele amendamente limitează drastic volumul acestor informații și cred că asta ar afecta negativ pe consumatori. În ceea ce privește libertate și legalitate, mulți colegi au înaintat astfel de amendamente. Există mici diferențe, dar aceste amendamente tind să fie convergente, așa că nu o să ajungem cu greu la un compromis pe aceste două principii. Aceea, a cincea chestiune, care consider că va fi importantă, ar fi aceea a cazurilor înaintate de comercianți împotriva consumatorilor. Unele amendamente spun că ar trebui și comercianții să beneficieze de acest drept. Totuși, eu cred că armonizarea la acest capitol ar fi contraproductivă. Trebuie să vedem un studiu de impact clar, dar din ce am auzit până acum, nu multe societăți comerciale doresc sau au nevoie de un astfel de instrument pentru că ele au alte instrumente la care pot recurge. În mod normal, singura lor plângere este uh, neefectuarea plății. Alte plângeri țin de o legislație specifică, de încălcări specifice ale legislației și nu pot face obiectul sal. Costurile. Preferabil, în opinia noastră, procedura trebuie să fie gratuită pentru consumatori, însă trebuie să avem mare grijă, pentru că unele amendamente spun că cel care pierde trebuie să despăgubească câștigătorul pentru costurile procedurii. Asta i-ar descuraja pe mulți consumatori să recurgă la sal însă ar rezolva chestiunea finanțării entităților sale, însă aceasta nu ține de scopul directivei, de domeniul de aplicare a directivei. Opinia mea este că această procedură ar trebui să fie gratuită și forma de finanțare pentru entitățile răspunzătoare ar trebui să fie lăsată la atitudinea statelor membre. Ceea ce privește independența, principiul respectiv este inclus în proiectul meu de raport ca articol separat. Am primit însă multe amendamente referitor la independență și imparțialitate. Am să încerc să redactez un compromis, asta în loc de a împrăștia prin toate, tot textul directivei cerințele de independență și imparțialitate. În ceea ce privește abordarea generală a Consiliului, pot să spun că pozițiile noastre tind să convergă din multe puncte de vedere, dar mai ales atunci când e vorba de libertate și legalitate. Însă există și diferențe atunci când e vorba de oferta de informații și de domeniul de aplicare a directivei. Aceste chestiuni vor trebui să fie rezolvate în dialogul tripartit. Avem, am programat o întâlnire pe 28 iunie Însă acum aș dori să văd ce au de spus colegii sau și raportori din umbră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și noi, eh, domnule Greh. Aș sugera, deoarece mulți raportori din umbră se ocupă de ambele dosare, aș sugera prin urmare să dăm cuvântul doamnei Thun, care va vorbi despre directiva SOL și atunci uh, raportorii care se ocupă de ambele dosare se vor referi la ambele dintr-un foc. Singurele diferențe vor fi domnul Mayer, care se ocupă doar de primul dosar, și domnul Gebhardt, domnul Gebhardt, sunt vorbiți în numele domnului Repo? Da. Doamnă Tun, mulțumesc foarte mult. Am să încerc să prezint în engleză. I had several meetings avut uh, mai multe întâlniri cu raportorii din umbră și mulțumesc foarte mult pentru toate amendamentele. Poate toate întâlnirile cu raportorii din umbră au fost uh, utile și fructoase. M-am întâlnit în mai multe rânduri cu reprezentanții Comisiei Europene, reprezentați și astăzi aici. În uh, ceea ce privește ODR-ul, mă întreb cum am traduce în alte limbi acest lucru, soluționarea online a litigilor, dacă ar trebui să avem uh, o denumire precum Solvit care să funcționeze în toată Europa. Am primit multe amendamente și unele dintre acestea se refereau, de pildă, pentru a spune câteva cuvinte înainte. Atunci când am ascultat uh, raportul uh, în ceea ce vește ADR, atunci ODR ar trebui uh, să fie o modalitate de realizare uh, a ADR-ului consumatorului sau comerciantul uh, accesează această platformă ODR SOL pentru rezolvarea litigilor în cazul comerțului electronic. Și SOL uh, face ca uh, reclamantul să se adreseze uh, platformei ODR. Am primit multe amendamente. Unul dintre acestea mi se pare foarte important și sunt de acord cu el. Este că dacă e vorba de un caz online, prezența fizică a părților nu este necesară și sunt într totul de acord cu acest amendament. El uh, a fost prezentat de mai mulți colegi. Comisia Europeană a vorbit de facilitatori sol pentru că am făcut eforturi foarte mari pentru a simplifica uh, propunerea de regulament și mulți dintre dumneavoastră au avut același uh, scop, aceeași idee, așadar mai mulți dintre dumneavoastră au propus eliminarea acestuia. Este o dublare, un paralelism uh, care nu este necesar deoarece avem uh, centre europene uh, ale consumatorului și uh, există și puncte de contact sol. Sunt de acord, deci, cu mulți dintre dumneavoastră că nu este necesar să avem această noțiune de facilitator. Am primit mai multe amendamente care se referă uh, la SAL, soluționarea alternativă a litigilor în materie de consum. Propun uh, să nu amestecăm lucrurile, să le transmitem raportorului care se ocupă de soluționarea alternativă a litigilor în materie de consum. Și există unele schimbări uh, minore, unele de natură lingvistică. Uh, sunt de acord cu mare parte de acestea. Tot textul avea nevoie de unele clarificări. Am încercat să elimin ceea ce era de redundant, ceea ce nu era necesar. Și pentru că am dorit să clarific și să simplific întreg procesul, am propus ca partea care va fi rugată să aleagă în primul rând solul să fie respondentul. Sunt de acord cu Comisia Europeană și aici aș vrea o clarificare a ceea ce a spus lui Greh. Ar fi trebuie să fie consumator uh, întreprindere, dar și întreprindere consumator, comerciant consumator. Uh, Uh, comerciant, consumator este deosebit de important pentru uh, micile întreprinderi. Au fost o serie de consultări organizate de Comisia Europeană și am, eu am făcut consultări în acest sens și 75% din răspunsuri au spus că uh, comerciant uh, uh, uh client este o relație foarte importantă. Deci partea uh, respondent uh, respondentă să fie uh, comerciantul. Acesta ar fi cel care ar trebui să propună în uh, primul rând sal. Sunt de acord cu această propunere. Am propus o perioadă mai îndelungată pentru uh, selectarea sal am uh, prelungit de la 7 la 20 de zile, dar un termen foarte scurt uh, pentru platforma SOL. Dacă ar fi să punctez principalele chestiuni, ei bine, unii dintre dumneavoastră au dorit ca platforma SOL să existe numai uh, pentru consumator-comerciant. Sunt de acord cu această propunere, am înțeles că vom avea o discuție, am menționat de ce. Apoi au fost multe discuții cu Comisia Europeană în ceea ce privește traducerea. Se apare constant uh, această problemă a traducerii, dacă aceasta se facă prin intermediul unei mașini uh, um, sau uh, să fie o traducere umană responsabilitatea traduce, pentru traduceri ar trebui să fie într-un singur loc, și anume la comisie. O altă problemă a fost uh, accesibilitatea platformei SOL. Avem uh, deja Europortalul, am avut uh, o discuție cu dumneavoastră aici și majoritatea, și sunt de acord cu asta, au, au spus că dacă există un Europortal, uh, Platforma ODA, eh, SOL ar trebui să fie legată de acest europortal. Trebuie să promovăm acest lucru, însă nu putem să cerem consumatorilor să învețe nou cuvinte, să accepte noi formulare. Dacă vrem să simplificăm uh, procedura, trebuie să avem o singură adresă pe care să o acceseze, să promovăm un portal uh, pe care să se regăsească totul. Sigur, acesta poate să fie accesat uh, direct din, uh, de la alte portale, tehnic vorbind, acest lucru este ușor de făcut. Săptămâna viitoare vom avea o întâlnire a raportorilor din umbră în care vom discuta amendamentele de compromis și analiza uh, amendamentelor uh, de compromis este pe 9 uh, iulie și votul va avea loc pe 10 iulie. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuție. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru că ne-a arătat direcția în care ne putem îndrepta. Avem multe amendamente și, desigur, o să discutăm amendamentele care sunt uh, potrivite și pentru amendamentul uh, domnului Găți. Să trecem acum la raportorii din umbră. O să începem cu Hans Gritemeyer, care este raportor din umbră pentru PPE, doamna Gebhardt pentru domnul Repo uh, și apoi domnul Braș, domnul Rule, domnul Fox și domnul Young uh, vă salut, care se vor referi la ambele rapoarte. Așa încât să începem cu Hans-Peter Mayer. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ähm, Mulțumesc, domnule președinte. Cele peste 400 de amendamente înaintate ne arată cât de important este acest subiect și cum este perceput el. Și eu am purtat discuții între timp cu raportorul și cu comisia și uh, s-a dovedit că atunci când există dubii, când există amendamente, trebuie să ne confruntăm cu un lucru și anume că în multe state există sisteme diferite și acestea trebuie să fie integrate. Nu are nicio rost să reinventăm roata și să facem totul de la zero, uh, atunci când uh, redactăm o lege europeană. Dacă dorim să integrăm sistemele deja existente, atunci trebuie să ținem cont de specificul lor din statele respective și trebuie să le acceptăm aceste specificități. De acest lucru ține, uh, țin și formulările mm, eronate de multe ori în textele propuse. De exemplu, atunci când se spune că uh, sistemul uh, ADR poate să um, emită o propunere obligatorie sau o propunere neobligatorie. Acest lucru nu înseamnă că sistemul și entitatea din uh, textul nostru uh, face acest lucru, ci statul membru este cel care decide dacă de, sunt propuse decizii sau recomandări. Acest lucru însă uh, poate fi soluționat în dezbatere. Există dificultăți, cel puțin din perspectivă germană, dar poate și din altă perspectivă, în ceea ce privește uh, serviciile de interes general economic. Există un principiu care guvernează toate nivelurile și anume că este chestiune uh, pe care o decide statul membru uh, referitoare la acest subiect. Este vorba aici despre plata anumitor contribuții și acest lucru uh, este ancorat în lege. Aceste lucruri nu au ce căuta într-un raport privind sal, pentru că cerințele legislative nu sunt cerințe contractuale. Există și uh, contracte combinate. Însă, dacă interesul public și uh, constrângerea legislativă spune că așa trebuie să se întâmple lucrurile, atunci acesta nu este o cerință și un serviciu contractual, ci este o cerință legislativă să se plătească, cerință impusă de un anumit stat membru. Deci acest lucru nu ține de soluționarea alternativă a litigiilor și trebuie să găsim o formulare adecvată. În ceea ce privește descărcarea uh, și degrevarea um, anumitor uh, soluții alternative uh, a litigilor, sigur că trebuie căutate întotdeauna diferite variante. Anumite state membre au anumite sisteme care funcționează și pe acestea nu ar trebui să le obligăm să schimbe sistemul, ci să acceptăm acest lucru putem spune, statele respective pot face acest lucru în acest fel sau putem să discutăm, să vedem dacă acest lucru cade sub incidența subsidiarității sau nu. Există anumite sisteme care sunt funcționale și uh, pe care le preluăm. De aceea putem spune acest lucru și în acest caz, și anume că lăsăm asta la latitudinea statelor membre. Dar că recomandăm, în ceea ce privește um, reglementarea entităților sal, um, anumite atribuții la latitudinea lor. Lucruri care pot, lucruri care pot fi rezolvate din prealabil. Integrarea sistemelor existente de sal independența și cerințele de calitate, toate acestea reprezintă o necesitate absolută. Este cât se poate de clar. Întrebarea este cum gestionăm uh, sistemele interne ale întreprinderilor și dacă le preluăm pe acestea sau nu. Cum să fie acestea presionate, prezentate și cum ne asigurăm că acestea sunt independente și că îndeplinesc cerințele de calitate corespunzătoare. În Germania, de exemplu, nu este nicio problemă ca un avocat care apare în instanță și uh, trebuie să fie complet independent, să fie și angajat al unei companii. Compania trebuie să confirme în scris că acesta are libertate atunci când apare un caz, să îl gestioneze pe acesta independent și pe proprie răspundere. Asemenea lucruri ar trebui să le acceptăm, aș spune. În ceea ce privește costurile, gratuit sau la costuri rezonabile să plătească consumatorul, să nu există pierzători. Eu cred că trebuie să mergem pe calea inversă. Ar trebui să spunem că un prag minim nu uh, dăunează nimănui și, în al doilea rând, ceea ce nu costă nimic, nici nu doare. Dar în final, nu trebuie să ajungem uh, la situația în care consumatorul plătește prea mult, ci uh, dacă există câștig, atunci el să își uh, obțină banii înapoi. Consumatorul să spună, da, am, îmi asum riscul să plătesc 30-50 de euro, dar dacă fac profit, am șansa să câștig acești bani înapoi. Nu să spunem invers, da, uh, există riscul uh, să plătesc mulți bani pentru că pot apărea diverse probleme. Trebuie să pornim de la ideea că consumatorul va avea această voință de a gândi pozitiv. Consumatorul reflectează și dacă apare profit, atunci și-a apreciat riscul și își obține banii înapoi. Cred că aceasta este soluția mai bună. întrebarea dacă doar un consumator poate să apeleze la uh, entitatea SAL sau și o companie pentru a urmări obiectivul nostru și pentru a ajunge la o soluție rezonabilă, ar trebui să spunem că și întreprinderea poate să apeleze și să sesizeze entitatea sa. În ce măsură se întâmplă așa în practică este o altă chestiune, pentru că de multe ori, din perspectiva întreprinderilor, um, atunci când vine vorba despre uh, nu este vorba despre despăgubiri de cele mai multe ori, ci despre uh, returnarea banilor. Și atunci o entitate, SAL, va spune, da, plătiți banii, altfel se ajunge la instanță. Dar se poate întâmpla și altfel. Un consumator renunță la uh, contract, iese din contract, dar nu returnează bunul. Și ar putea să fie uh, și aici vorba despre un proces. Este vorba, să spunem, despre un uh, expresor. Uh, și asemenea lucruri se pot întâmpla, pot apărea asemenea cazuri și atunci se poate apela la entitatea sal pentru a se evita costuri suplimentare de partea consumatorului. De asemenea, trebuie să vedem dacă birocrația nu poate să mai fie redusă într-o oarecare măsură. Trebuie să avem cât mai puțină birocrație și am înaintat și pe această idee niște propuneri care nu cred că pun probleme. Per total, sunt de părere că în uh, dezbateri au apărut uh, niște uh, neînțelegeri pe care le-am putut elimina. De asemenea, am putut să mergem pe calea compromisului. Au apărut și uh, probleme de traducere și noi am întâlnit uh, greșeli de traducere. Uh, dacă lipsea un cuvânt sau era formulat altfel, se schimba sensul. Se pare că traducerile sunt o problemă mai mare decât crezuserăm inițial. Din cele 400 de amendamente, cele mai multe au putut fi soluționate sub formă de compromisuri, de aceea am și propus să ne luăm suficient timp, pentru că săptămâna viitoare toată lumea va fi plecată, PPE-ul este în Finlanda, socialiștii sunt cei plecați undeva la București, cred, avem Strasburgul, apoi asistenții nu sunt cu noi, nici comisia nu este prezentă. Așadar, propun, deci cred că pe 10 nu putem să votăm în mod corespunzător, numai dacă nu vrem cumva să votăm pe marginea a 400 de amendamente. Dar cred că mai rezonabil ar fi să votăm la mijlocul lui septembrie pe marginea a mai puține amendamente de compromis. De aceea propun să ne luăm suficient timp pentru asta. Mulțumesc! Okay, thank you very much. Președintele, mulțumesc. Și chestiunea uh, calendarului va trebui discutată de către raportor și uh, raportorii din umbră și mâine după amiază în reuniunea coordonatorilor vom trece în revistă uh, aceste calendare. Doamna Gebhardt o să vorbească acum în numele domnului Repo uh, în ceea ce privește pachetul SOL. Mulțumesc, domnul Repo m-a rugat să îl înlocuiesc astăzi pentru că, din păcate, nu a putut participa astăzi la ședință este la a unui bun prieten și nu a putut veni la Bruxelles. Însă mi-a transmis niște note pe care dorește să vi le transmit. Iar în uh, această notă, care se referă la sol, laudă uh, raportoarea și consideră că a făcut o treabă excelentă. Domnul Repo Acestea îi place foarte mult uh, amendamentul 6. Amendament uh, în care se propune ca tuturor consumatorilor și comercienților să le fie pus la dispoziție un formular electronic în toate limbile Uniunii Europene care să poată fi completat. În felul acesta, întreaga procedură ar fi simplificată. Îi place de asemenea ideea de la amendamentul 21, care prevede că sistemul ar trebui să nu uh, perceapă niciun fel de taxe. Consideră uh, bună și, bună și propunerea de la amendamentul 57. Termenul uh, limită de 30 de zile este eliminat de aici. Așadar, consideră raportul dumneavoastră foarte bun în multe privințe. Cu toate acestea, are o problemă în ceea ce privește amendamentul 29. Aici este vorba despre traduceri și despre întrebarea cine este răspunzător de traduceri, cine să le facă, cine să le financeze și cum să funcționeze lucrurile. Acest lucru este încă neclar și ar mai trebui abordat. De asemenea, amendamentul 86 nu este pe placul dumnealui. El este de părere că traducerile uh, făcute de uh, mașini ar putea să fie problematice pentru că cetățenii nu își înaintează într-un limbaj perfect doleanțele, de multe ori folosesc anumite limbaje colorate care ar putea să nu fie recunoscute de aceste um, aparate automate. De aceea cred că ar trebui să mai discutăm despre acest lucru. Să vedem cum putem uh, rezolva problema. Domnul Repo a înaintat un amendament referitor la termene și anume în cât timp se răspunde la plângeri. El este de părere că timpul de reacție care este prevăzut, timp de 30 de zile, este problematic pentru că în această perioadă de timp trebuie calculată și uh, adunarea, colectarea documentelor, de aceea timpul de luare a deciziei este redus. El dorește ca acest lucru să se schimbe. Așadar, acestea au fost notele pe care mi le-a transmis pentru a vi le transmite la rândul meu dumneavoastră. Uh, domnule De Rosa, sunt de părere că este posibilă o colaborare bună pentru că numărul mare de amendamente pe care le-ați înaintat dumneavoastră sunt acceptabile pentru noi, respectiv reprezintă o bază bună pentru compromisuri uh, bune. Vă mulțumesc! Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult! Domnul Rochefort, front. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, îi felicit pe cei doi raportori care au făcut o treabă minunată și au uh, ascultat propunerile de îmbunătățire a textelor. O să încerc să reiau o, o serie de teme, nu este foarte ușor să jonglez cu cele două texte, însă sunt chestiuni comune. De pildă, în ceea ce privește, avem o chestiune de principiu. Trebuie să existe o restricție în ceea ce privește domeniul de aplicare uh, al sol și sal la consumator numai sau la consumator și întreprinderi. Sunt uh, de uh, părerea domnului uh, Raș care propune să fie rezervat consumatorului și în ceea ce privește cele spuse de doamna Tun, ar fi preferabil să lăsăm lucrurile într-un sens de deschidere către consumator. Cred că trebuie să facem din asta un instrument care să fie clar prezentat ca fiind în serviciul consumatorilor, iar întreprinderile nu sunt uh, foarte uh, pretențioase. Știu că nu e vorba numai de marile întreprinderi, ci și de IMM-uri. Ar fi mai util să avem uh, instrumente de rezolvare a conflictelor uh, Uh, care uh, să fie numai în uh, sensul consumator comerciant. Punctul cel mai important pentru mine și a fost reamintit de mai mulți, inclusiv de domnul Mayer, Chestiunea mediatorilor de întreprindere și aici amendamentele pe care le-am propus sunt uh, de cea mai mare importanță pentru mine. Cum s-a spus, trebuie să integrăm în sistem ceea ce există și funcționează deja în unele țări. E vorba de mediatorul de întreprindere ceea ce avem de făcut în raport cu toate amendamentele, mă gândesc și la Filip Juvin, care mă privește fix acum, este să Uh, avem un grad maxim de securitate. E vorba de definirea independenței uh, efective, uh, faptul de a ridica un zid în între uh, locul în care se află acest mediator uh, de întreprindere și restul întreprinderii, deci să asigurăm independența, trebuie să existe o evaluare anuală făcută de autoritate competentă a fiecărui stat membru care să garanteze independența uh, efectivă a acestui mediator Uh, sar de la un text la altul, pentru că ați cerut, domnule președinte, să ne referim la ambele texte. Poate că e greu să trecem de la unul la altul, dar o fac și eu. Și pentru că în cazul uh, uh, SOL nu există contact cu un mediator fizic, ci se face totul pe cale electronică, aș vrea să spun că înțeleg uh, remarcile doamnei uh, Tun în ceea ce privește facilitatorul. Sunt de acord cu ea și anume că nu mi se pare ușor să facem din facilitator persoane care să fie mobilizate uh, sistematic, așa cum uh, se prezenta în textul inițial al Comisiei, uh, dar cred că merge prea departe uh, Uh, eliminând pur și simplu, chiar dacă folosește o altă formulă, în uh, proiectele de amendament uh, elimină total termenul de facilitator. O să fiu pragmatic și o să spun că facilitatorii există, însă aceștia trebuie să fie subsidiari și să fie mobilizați numai la cererea consumatorului atunci când acesta din urmă are nevoie de uh, facilitator. O să continui cu problema sol, un punct care nu a fost menționat și care pe mine mă interesează. Și anume, trebuie să fim absolut siguri că se asigură protecția, personală, protecția datelor personale. Că în momentul în care intrăm pe site-uri care sunt legate de date personale, trebuie să le protejăm. Aș fi mai degrabă în favoarea ideii unei uh, platforme, platforme specifice. Asta nu uh, înseamnă că site-uri cum ar fi Eur, Europa uh, să nu fie într-o sinergie. Însă, după părerea mea, ar fi de preferat, pentru că cerem Comisiei să garanteze uh, o facilitare, o actualizare pe uh, site-uri, s-a pus problema traducerilor, însă mi se pare că asta justifică uh, faptul că trebuie să existe un site uh, specific uh, pentru sol. Am vorbit despre limitarea domeniului de aplicare și într-o optică de simplificare aș vrea să spun că amendamentele domnului Fox Uh, uh, sunt susținute de mine și vreau să văd cum putem să le integrăm. Raportorul se va ocupa de amendamentele de compromis și cred că acest lucru este indispensabil. Revin acum o clipă asupra textului domnului Greș, uh, sărind, așa cum v-am spus, de la un text la celălalt. Înțeleg foarte bine că este interesant să spui că înainte ca un consumator uh, să facă o reclamație pe sal, uh, trebuie să uh, contacteze comerciantul. Însă, salul este transfrontalier și știm că nu este întotdeauna ușor, chiar dacă asta ar facilita lucrurile printr-un contact anterior uh, prealabil cu întreprinderea, uh, sunt lucruri uh, în legătură cu care trebuie să fim flexibili, trebuie să favorizăm lucrurile, să încurajăm o astfel de practică, însă nu cred că trebuie să facem din astfel de practică una obligatorie. În uh, ceea ce privește uh, problemele ce nu au fost uh, abordate până în prezent, chestiunea transparenței, știm că este o problemă spinoasă. Propun că în legătură cu solul există o serie de cazuri care pot fi indicate drept dovadă a transparenței. Acum, chestiunea costurilor aș vrea să o abordez puțin diferit față de cum a fost abordată până acum. Uh, cred că trebuie să existe servicii gratuite pentru uh, consumator. Trebuie să facem astfel încât statele membre să organizeze lucrurile în mod diferit pe această temă. Însă aș insista asupra faptului că o formă alternativă de rezolvare a conflictelor nu duce neapărat Uh, la situația în care o parte are dreptate și uh, una uh, nu are dreptate. Trebuie să găsim soluții de compromis care nu înseamnă să spunem consumatorul a greșit, consumatorul are dreptate sau întreprinderea are dreptate. Există situații în care se spune că costurile trebuie suportate de partea vinovată însă uh, facem din sal uh, o procedură care este uh, foarte aproape de procedura judiciară. Ceea ce vrem este să facem astfel încât tribunalele să nu mai aibă o încărcătură de dosare foarte mare. Trebuie să trecem la o cultură a concilierii și nu a înfruntării. Iată câteva puncte care pentru mine sunt esențiale. Aș vrea de asemenea să spun că sunt pentru să spun că în ceea ce privește uh, serviciile de interes general, uh, trebuie să excludem de aici serviciile uh, neeconomice Uh, de interes general. Cred că suntem pe calea bună pentru a ajunge uh, la un număr cât mai mare de compromisuri uh, care au fost preluate, de amendamente care au fost preluate. Președintele, mulțumesc. Avem timp suficient, dar știu că doamna Rule își respectă timpul întotdeauna, așa încât sunt încântat să-i dau cuvântul acum. O să vorbesc uh, foarte pe scurt. Allerdings auf einen Punkt schon. Doresc să atrag atenția asupra unui punct. Domnul Maier are întru totul uh, dreptate și anume că pentru amendamentele de compromis ar trebui să ne luăm suficient timp și să cădem de acord asupra lor, pentru că multe dintre amendamentele noastre sunt marcate de experiențele naționale și cred că trebuie ca multe dintre aceste amendamente să fie puse sub semnul întrebării și să vedem cum putem să găsim o soluție care să ducă la armonizare, dar să respecte și unitățile naționale și să nu intervină în acestea. Acesta este un aspect, iar alt aspect unde ar trebui să fim foarte precauți este uh, cea a domeniului aplicării. Ce se intre în această sferă de aplicare? Sunt uh, de acord cu stimulentele uh, domnului Maier și ale domnului Rochefort. Trebuie să definim cu exactitate care este sfera de aplicare aplicare a acestei directive. Comisia a propus prea puțin și claritatea lasă de asemenea de dorit. Um, iar un, ultimul punct, un ultim punct sunt costurile. Domnule Roșfor, mi se pare problematic um, și mie dacă, în principiu, această metodă SAL uh, este generată sau generează costuri, pentru că pentru uh, consumator trebuie ca totul să fie gestionabil din punct de vedere financiar. Dacă consumatorul observă că costurile vor fi mari, atunci nu va apela la această procedură. Deci, din start nu ar funcționa așa ceva. Însă, dacă consumatorul observă că are ceva de câștigat, dacă știe că îi se vor rambursa costurile, uh, de asemenea lucrurile mi se par problematice. Deci trebuie să cădem de acord asupra unui lucru aici. Am o întrebare pentru domnul Roșfort. Nu știu dacă traducerea a fost cea corectă. Uh, doriți cu adevărat ca sistemele de ombudsman să fie integrate în procedura SAL? Pentru că, iată, acestea sunt proceduri diferite, deci am rezervele mele. Deci o formă combinată ca propunere mi se pare totuși o problemă. Uh, thank you very much. Mulțumim foarte mult. Sunt sigur că o să discutați această problemă mai târziu. N-aș vrea să transform această întâlnire într-o întâlnire a raportorilor din umbră. Însă e clar că mai aveți uh, multe lucruri de făcut. Domnul Fox ne aștepta cu răbdare și știm că are o contribuție importantă și domnia sa. Mulțumesc, domnule președinte, vă sunt recunoscător și aș dori de asemenea să mulțumesc domnului Grec pentru comentariile făcute. Mă bucur să-l văd uh, bine sănătos aici în fața noastră. Trecând la amendamentele propriu-zise, trebuie să vă spun că scopul meu a fost să contribui la buna inițiativă a domnului Grech pentru ca aceste litigi să poată fi rezolvate rapid, în mod echitabil și cu un minim de efort. Aș vrea să păstrăm sistemele existente care funcționează și care dau roade. Nu vrem să distrugem ceea ce merge în prezent. Mă bucur să văd că mulți colegi sunt de acord să limiteze domeniul de aplicare la relația consumator-comerciant pe această direcție unică. De asemenea, se încearcă a se ajusta echilibrul puterii între consumator și comerciant și e bine să ne limităm domeniul de aplicare la plângerile înaintate de consumatori împotriva comercianților. Sunt de acord cu domnul Roșfor și Grec că aceste proceduri ar trebui să fie gratuite pentru consumatori. Altfel, consumatorii nu o să recurgă la sal. Asta în cazul în care costurile ar fi ridicate sau dacă ar exista costuri. Nu cred că un sistem gratuit va duce la înaintarea unor plângeri eh, ridicole sau obstrucționiste. Ar trebui să examinăm posibilitatea unei finanțări din partea mediului de afaceri și sper că se va ajunge la un compromis în acest sens. Mă bucur să văd că majoritatea sprijin includerea în, domeniu, sprijin includerea în domeniul de aplicare a procedurilor funcționale de mediere, atât timp cât se prevăd garanții suficiente de independență și imparțialitate. Și sper să pot colabora pe viitor cu domnul Grec și pe viitor. Acum aș referi la celălalt raport, la raportul doamnei Tun, pe SOL, soluționarea online a litigiilor. Uh, Apreciez abordarea domniei sale, abordare complexă și trebuie să spun că din multe puncte de vedere suntem de acord. Vreau să mă asigur doar că consumatorii nu sunt induși în eroare și nu li se fac promisiuni deșarte. Trebuie să limităm și aici domeniul de aplicare la relația consumator comercian, deci plângeri doar înaintate de consumator, lucru care trebuie să fie spus clar în textul regulamentului. În ceea ce privește mediatorii, cred că e o duplicare inutilă a punctelor de contact. Trebuie să specificăm aceste funcțiuni ale punctelor de contact și să lăsăm statele membre să decidă în mod practic cum aceste funcții vor fi exercitate. Consumatorii trebuie să știe foarte bine exact de ce gen de asistență pot beneficia la un punct. Trebuie să ne asigurăm că pl platforma SOL informează pe consumatori în legătură cu procedurile SAL Asta pentru a evita deruta și dezamăgirile. Și sper că voi colabora la fel de bine pe viitor și cu doamna Tun și cu raportorii din umbră. Domnule președinte, vă mulțumesc, mulțumim la Fox. Și acum, pentru a închide seria raportorilor din umbră, domnul Dion. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să cer scuze doamnei Tun, domnul deci nu poate fi, nu este prezent aici astăzi, domnia sa mi-a lăsat, un, mi-a lăsat un document, sigur nu pot să-l citesc, că e în greacă, dar mă asigură că o să recupereze această lipsă. Ceea ce privește raportul domnului Grec, Mulțumim PPE-ului și domnului Van de Camp pentru spiritul de colaborare remarcabil de care au dat dovadă împreună. Am fost abordați de reprezentația comercianților olandezi și de organizațiile consumatorilor și amândoi am ajuns la concluzia că regulamentul pentru comerțul în detail este just. În Olanda avem un sistem foarte bun, un sistem pe care nu-l vrem complicat de o reglementare, de, un, de un regulament european. Sistemul nostru se bazează pe ideea de voluntariat, de opționalitate și toată lumea e mulțumită. Domnul Van de Cam și cu mine am înaintat o serie de amendamente care tocmai sunt menite a păstra integritatea acestui sistem olandez. Rolul statului nu trebuie să fie acela de a se substitui societăților comerciale, ci de a facilita contactele. Și aici mi se pare că există o diferență de abordare în raport cu, a, cu cea a comisiei. Vrem să păstrăm o anumită marjă de manevră. Vrem să punem accentul pe tranzacție transfrontalieră în același timp. Organizația consumatorilor dorește să vadă o armonizare, însă aceasta va trebui să fie bine argumentată, și justificată. Am înaintat amendamente, în consecință le puteți citi. Cred că va trebui să discutăm mai în detaliu punctul de plecare a acestor două regulamente. Oricum, cred că va fi posibil să găsim o soluție de compromis. Nu cred că va fi nevoie să votăm 430 de amendamente o să reușim să reducem numărul până la un nivel rezonabil. Președintele, mulțumesc foarte mult. Să văd dacă mai dorește cineva să intervină înainte de a da cuvântul uh, domnul Manel și Ruso, domnul Juvin, Rusari, altcineva? Atunci am să-i rog pe intervenții suplimentari să fie conciși ca să avem și timp pentru concluziile raportorilor. Domnule Juvin, sunteți primul. Mulțumesc, domnule președinte. ceea ce privește raportul domnului Grec și propunerile mele, în primul rând, această idee a medierii mi se pare deosebit de importantă. Am înaintat și multe amendamente. Mm, filozofia aceeași cu, cu cea prezentată de domnul Aer, să nu stricăm ce e bun și ce merge. În al doilea rând, chestiunea contactării prealabile a serviciului clienți al comerciantului. Mi se pare că asta ar putea fluidiza puțin raportul, însă obligativitatea acestui demers e o temă delicată, va trebui să o analizăm cu atenție, pentru că serviciul client ar putea să-l lase de dorit în funcționar sa, personalul s-ar putea să nu bage în seamă solicitările consumatorilor și așa mai departe. Va trebui să fim prudenți aici în ceea ce privește chestiunea costurilor, ei bine, și aici este o problemă, nu trebuie să impunem gratuitatea. Pe de altă parte, ideea rambursării costurilor de către perdant, ca și colegul meu Roșfor, consider că filozofia acestei proceduri e aceea de a favoriza o înțelegere între părți. Mm, deci să nu pornim de la premiza unui perdan și a unui câștigător în, în întreaga relație. Am, promis, am propus și un amendament referitor la accesul la informații al tuturor părților vizate, consumator și comerciant și nu doar comerciant. Aici amendamentul 320 și următoarele. Uh, De asemenea, în legătură cu amendamentele raportului, trebuie să vă spun că le sprijin la acel capitol 34 uh, și 92. E vorba de informarea consumatorului în legătură cu documentele contractuale. E o chestiune absolut importantă. Trebuie să sprijinim difuzarea de informații către consumatori, precizând aceste informații și toate documentele posibile, facturi, repetând aceste informații pe documentele precontractuale, facturi, chitanțe și așa mai departe. Dacă nu dăm curs propunerii raportorului, uh, demersul, întregul demers își pierde din eficiență. Domnul Baldasari, mulțumesc domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc celor doi raportori pentru activitatea remarcabilă depusă. Acum, în ceea ce privește raportul SAL al domnului Grech, ieri, la jury am votat uh, avizul domnului Bușoi referitor la SAL. Domnia sa a reușit să ajungă la câteva compromisuri foarte importante pe câteva aspecte cruciale, cum ar fi domeniul de aplicare, durarea, durata procedurilor și uh, gestionarea internă a acestor proceduri. Am ajuns la un compromis foarte bun, la articolul 6. E o chestiune care ține de competența strictă a jurii. E vorba de procedurile demarate de persoanele fizice sau juridice și care presupune existența unor criterii de independență. Printre aceste criterii sunt acele al, acela al apartenenței la o societate profesională sau trebuie să primească un fel de compensație indiferent de rezultat. E vorba aici de un compromis care satisface nevoia de independență și integritate a entităților care asigură această soluționare alternativă a litigilor. Cred că putem fi cu toții de acord din acest punct de vedere. Însă, contrar propunerii raportorului și a comisiei care spune că independența acestor organizații poate fi garantată doar prin excluderea lor din domeniul de aplicare al directivei. se vorbește acolo de legătura dintre cele două părți implicate și de organizația care decide. În țara mea și în alte țări am, cunosc, am avut situații în care a existat o procedură de reconciliere care impunea reprezentarea egală a consumatorului și a comerciantului ideea era ca ambele părți să fie reprezentate în mod echitabil și egal. Deci independența și integritatea organismelor sal pot fi asigurate dacă recurgem și la acest sistem colegial sau prin respectarea unor cerințe specifice. Sper să putem ajunge la o soluție, pentru că ar fi foarte, foarte rău dacă vom introduce acest proces, aceste procedură uniformă în întreaga Europa, însă ar fi regretabil dacă am crea probleme și am periclita sisteme care deja funcționează foarte bine. Mulțumesc uh, foarte mult. Știu că uh, lucrați asupra acestui aviz uh, la Comisia Jurii și salutăm acest lucru. Mulțumesc tuturor pentru contribuțiile lor și acum o să invit reprezentantul Comisiei uh, să ia cuvântul. O să dau cuvântul domnului Miner ca director responsabil. Mulțumesc, uh, domnule președinte. O să vorbesc în numele comisiei și dacă greșesc cu ceva, Cristina mă va corecta. În primul rând și uh, știu că e tradițional să spun același uh, lucru. Vreau să mulțumesc celor doi raportori și asistenților, raportorilor din umbră pentru munca pe aceste dosare. Nu este numai o recunoaștere formală, trebuie să spun că a fost un exemplu minunat de uh, dăruire Uh, din partea colegilor eurodeputați și salutăm felul în care ne-au implicat și pe noi în discuții. Sper că am reușit să le furnizăm informații și clarificări atunci când acest lucru a fost necesar. Dezbaterea de astăzi a fost foarte încurajatoare pentru noi, pentru că, în primul rând, se pare că nu există probleme fundamentale uh, cu propunerile care se află în analiza dumneavoastră. Din potrivă, se pare că există un grad de convergență ridicat uh, în uh, grupurile politice reprezentate în această comisie și pozițiile adoptate sau pe care de a fi adoptate de către statele membre în Consiliu. Cred că din acest motiv ar fi foarte uh, nefericit dacă acest uh, dosar uh, s-ar confrunta cu întârzieri uh, în dezbaterea în Parlament. Vă reamintiți, domnule președinte, că este vorba de una dintre cele 12 propuneri în actul privind piața unică pentru o adoptare rapidă acest lucru a fost uh, necerut la cel mai înalt nivel în Consiliul European și la cel mai înalt uh, nivel în Parlament. Aș da un exemplu, uh, spiciul ținut de liderul PPE în februarie, în care s-a cerut Parlamentului să adopte rapid această propunere alături de celelalte. Aș uh, îndemna uh, Comisia să își respecte calendarul și să voteze cele două uh, proiecte de raport înainte de vacanța de vară. De asemenea, ca o remarcă introductivă, aș dori să evidențiez principiul subsidiaritate. Mulți membri care au luat cuvântul au ridicat în discuție în, mod, în repetate rânduri problema subsidiaritate. Uh, acest lucru este prezent în mintea noastră. Ceea ce vrem să facem este să menținem tăria și diversitatea care există în cadrul sal. Nu există modele standard sal și cu siguranță nu vrem să impunem niciun astfel de model standard. Uh, ceea ce am uh, prezentat noi uh, a preluat tot ceea ce este bun în ceea ce frește sal în statele membre și uh, integrează o serie de abordări începând de la mediere și de la grupuri terțe independente. Pregătind această propunere, am fost uh, uh, conștienți de situația din uh, Italia și, uh, contrar celor spuse de domnul Baldassari, noi considerăm că această propunere uh, ține cont uh, de uh, caracterul specific al situației din Italia. Acum, uh, referindu-mă la SAL, soluțiunea alternativă a litigilor în materie de consum, în primul rând, în general vorbind, cred că Susținem uh, multe dintre aspectele punctate de domnul Greh în uh, raportul său. În ceea ce privește domeniul de aplicare, extinderea uh, sal la nivel transfrontalier important este ca ceea ce există să fie menținut. Caracterul transfrontalier este important am spus lucrurile greșit, spune vorbitoarea. Limitarea sal la nivelul transfrontalier ar fi un pas înapoi. Nu ar face decât să ducă la o fragmentare în continuare și ar uh, submina o, uh, o realizare cheie a acestei propuneri și anume consumatorii, indiferent unde se află, indiferent ce au cumpărat, trebuie să știe că există o opțiune sal pe care pot să, la care pot să recurgă. Din același motiv, suntem reținuți uh, atunci când vine vorba de excepții să uh, vedem uh, derogări, excluderi sectoriale de orice fel. Știm că există situații concrete, au fost menționate serviciile de interes economic general, vorbim despre obligații care decurg dintr-un contract și atunci nu considerăm că majoritatea serviciilor de interes economic general sunt furnizate în baza unui contract între comerciant și consumator. Deci considerăm că ele nu intră în domeniul de aplicare al directivei. Dar suntem gata să includem acest lucru într-un considerent dacă se dorește acest lucru. Apoi, în ceea ce privește mediatorii interni, mediatorii de de întreprindere. Un fenomen uh, uh, în mare parte francez. Propunerea noastră inițială nu a inclus acești mediatori în uh, domeniul de aplicare al SAL. Înțelegem preocupările legate, pe de-o parte, de riscul limitării independenței. Înțelegem și pe cei care spun uh, că lucrurile funcționează bine, este argumentul subsidiarității, lucrurile funcționează bine într-un anumit context uh, și mm, cu condiția de a găsi garanțiile necesare în text, cred că am fi în favoarea adoptării unei astfel de uh, direcții. Apoi, obligația consumatorului de a se adresa în prealabil comerciantului. Uh, înainte de a recurge la uh, procedura SAL. Din nou, pentru noi este o chestiune de subsidiaritate. Nu vrem să includem o dispoziție, o regulă în directivă care să submineze sau să denatureze aranjamentele SAL care funcționează foarte bine ceea ce putem face, pentru că suntem în principiu de acord că în toate cazurile primul pas pe care trebuie să-l facă consumatorul este să se adreseze comerciantului. Asta este în interesul comerciantului, are un feedback imediat din partea consumatorului. Este în interesul consumatorului pentru că este modalitatea cea mai rapidă de a-și rezolva problema. Din nou, putem să arătăm foarte clar acest lucru într-un considerent. Cred că o altă modalitate de abordare ar fi prin dispozițiile din articolul 5 în acordul general al uh, Consiliului în ceea ce privește regulile de procedură, potrivit cărora este posibil ca dacă o entitate sal are în regulile sale de procedură o astfel de obligație, aceasta trebuie menținută. Însă nu dorim să stabilim acest lucru ca o regulă generală, uh, atot cuprinzătoare pentru uh, toate tipurile de întreprinderi am fi mulțumit să fie menținute lucrurile așa cum sunt. În ceea ce privește informarea, m-a bucurat să-l aud pe domnul Juva. Considerăm că informația uh, furnizată consumatorului este fundamentală uh, și este cheia succesului acestei propuneri. Vrem ca în fiecare Uh, ca la fiecare consumator în mintea acestuia este că atunci când cumpără un produs sau un serviciu, acesta să știe că există o cale uh, uh foarte simplă, prietenoasă cu utilizatorul de a-și rezolva uh, problema. Se pot duce la uh, comerciant să-i spună rezolvăm problema, dacă nu poți să o faci, atunci știu că am o altă alternativă și nu vreau să te acționez în instanță cu tot ceea ce presupune aceasta, timp, uh, bani, complexitate. Există o uh, procedură sal care uh, se află la îndemâna mea. Dar pentru asta trebuie să existe uh, informații care să fie furnizate așa cum trebuie. Acest lucru este foarte important. Nu credem că aceasta ar însemna o povară administrativă suplimentară pe umerii comercianților. În ceea ce privește costurile, revin la subsidiaritate. Există diferite programe și aranjamente în diferite state. Unele sunt gratuite, depinde de finanțare. Finanțarea este un lucru care este la latitudinea a fiecărui aranjament potrivit nevoilor sectorului și uh, tradițiilor dintr-un sector. Uh, deci, uh, principiul este să fie gratuit sau cu costuri scăzute pentru consumator. Însă, există o varietate, o gamă mare în funcție de piață. Susțin ceea ce a spus domnul Rochefort și domnul Juvin Uh, cel care pierde plătește. Uh, Salon nu este însă un uh, sistem judiciar suplimentar, este o abordare diferită, are o mentalitate diferită și are o structură diferită. Este uneori greu de stabilit cine a pierdut și cine a câștigat. Deci nu am dorit să preluăm această idee. În ceea ce vește independența, imparțialitatea, uh, legalitatea, cred că există un consens uh, clar care se naște din câte am văzut. Acum, uh, trecând la sol, soluționarea online a litigilor, raportul doamnei Thun, susținem insistența cu care raportorul s-a referit la nevoia de claritate, simplitate, uh, Uh, din punctul de vedere al uh, consumatorului și al întreprinderii. Ușurința cu care lucrurile pot fi puse în uh, practică. Suntem încântați ori de câte ori să preluăm astfel de idei de pildă rolul diferit, facilitatori, puncte de contact, uneori aceste lucruri pot fi complicate și uh, putem să uh, scoatem unul dintre acești termeni sau să combinăm uh, rolul acestora astfel încât consumatorul să înțeleagă mai les, lesne aceste lucruri. Cu privire la traducere, sigur Caracterul uh, prietenos uh, față de utilizator este uh, cheia. Deci trebuie să fie o platformă care să fie ușor de înțeles, de înțeles ușor de accesat de către consumator. Sigur, suntem de acord, aducerea este importantă. Cred că în discuțiile noastre cu raportorul am primit asigurări în legătură cu utilitatea mașinilor, uh, echipamentelor de tradus, însă acestea au limitele lor. Trebuie să ne asigurăm că există factorul uman care poate să intervină și să uh, corecteze neînțelegere, neînțelegerile uh, care survin din limbi diferite, dar și din culturi diferite. Uneori consumatorul este într-o țară, comerciantul în altă uh, țară. Uh, putem uneori să recurgem la un facilitator, putem să-l numim așa sau altfel, care să poată să intervină pentru a ajuta la rezolvarea unei probleme. Nu sunt tem uh, de acord cu raportorul într-o privință, și anume platforma SOL să fie în principal Uh, sau numai exclusiv uh, disponibile prin portalul uh, Europa. Suntem de acord că nu este modalitatea cea mai bună de a crea acest portal Uh, EU Europe este un uh, portal important uh, și probabil că ar dura câteva secunde să te loghezi la platformă. Vorbim despre un portal de sine stătător cu legături rapide, însă trebuie să putem să îl accesăm chiar și de pe uh, site-ul uh, comerciantului. Ideea este că dacă ai uh, cumpărat online, uh, trebuie să faci click uh, pe un link care te duce la acest portal. În ceea ce privește termenul, uh, 30 uh, de zile este un termen ambițios, dar un interval de timp uh, adecvat uh, care poate să asigure și flexibilitate. Uh, de asemenea, în ceea ce privește necesitatea de a apăra, de a proteja datele cu caracter personal, suntem de acord cu acest lucru. Uh, discutăm uh, cu Serviciul de Protecție a Datelor Personale din cadrul Comisiei în acest sens. Sper că am răspuns la majoritatea uh, chestiunilor ridicate în discuție. Președintele, da, cred că a răspuns la mare parte din ele și vă mulțumesc pentru acest lucru. Aproape că este ora 12.30, însă o să dau cuvântul acum celor doi raportori pentru uh, câteva concluzii. O să încep cu doamna uh, Tyn. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy i uwagi. Mulțumesc foarte mult pentru comentariile făcute și vă mulțumesc și pentru contribuțiile pe care le-ați adus. Tindem să ne concentrăm pe o serie de domenii specifice. Consumer to business, consumator în relația cu clientul sau invers. Dacă anumite organisme sal dau posibilitatea și unei relații inverse a unor litigi demarate de comerciant, această posibilitate n-ar trebui să fie exclusă dacă există deja. De asemenea, specificitatea organismelor naționale, sal, ar trebui să fie respectată. Există anumite dubii în legătură cu această funcție de mediere. Noi am descris sarcinile celor care lucrează în centrele ECC și care operează în calitate de consilieri. Conceptul de mediator e vag persoanele respective vor trebui să opereze în calitate de consilieri în materie de protecția datelor. Toate comentariile dumneavoastră sunt reflectate în versiunea finală a raportului meu. Doamna Miner s-a referit la această perioadă de 30 de zile. Eu am vorbit de 90 de zile în care se poate rezolva litigiul. Am vrut să mă sincronizez cu cele 90 de zile avut în vedere pentru cealaltă propunere, pentru sal, în raportul domnului Grec. Am vrut să avem perioade identice de timp și pentru sal și pentru sol. Și ultima chestiune, accesibilitate via portalul Your Europe. S-a tot vorbit de unicul punct de contact, accesul la informații și așa mai departe. Însă, cred că există o serie de înțele- neînțelegeri aici. Trebuie să continuăm să extindem acest portal, Your Europe. Sigur, informațiile privind soluționarea online a litigiilor ar trebui să fie disponibile oriunde. Nu vrem să o, să limităm aceste informații la portalul Your Europe, însă acest portal va trebui să fie inclus printre cele potențial utile din acest punct de vedere, pentru că tot aici se găsesc informații referitoare la drepturile consumatorului, la organismele, sol și așa mai departe. Lucrurile trebuie văzute în context și toate componentele acestor două sisteme ar trebui să fie vizibile pe același portal. Vrem să ne asigurăm că consumatorii știu care, care este situația și cărui organismi se pot, adresa, se pot adresa. Nu vreau portaluri distincte, ci vreau linkuri specifice. Cred că asta va spori claritatea pentru cetățenii europeni și nu va afecta în mod negativ. Și acum, perioada de timp alocată pentru munca noastră, sigur, și eu aș vrea ca procedura să meargă mai repede, Însă, revenind la chestiunea traducerii automate, lucrurile nu, să, nu sunt clare. Nu știu dacă putem să accelerăm până acolo, nu se limpezesc puțin lucrurile. Domnul Grec, spune președintele. Foarte pe scurt, domnule președinte, pentru că nu mai avem timp, primul meu comentariu ar fi acela că încercăm să pornim de la ceea ce există, nu vrem să distrugem ceva ce merge deja, ce funcționează. În termeni generali, sunt dispus să ajungem la un compromis în ceea ce privește medierea internă și averea și luar în calcul a specificității statelor membre. O altă chestiune se referea la reconciliere versus confruntare. Dacă pierdem con- conceptul de reconciliere, renunțăm la întreaga logică a sal. Unde e vorba de probleme lingvistice, cred că o să putem găsi formularea justă și să ajungem la un acord cu majoritatea celor implicați. În ceea ce privește celelalte principii implicate, informarea, cred că informarea este esențială deci nu am să fac foarte multe compromisuri pe această temă, însă s-a spus mult despre aceste idee ca consumatorul să solicite întâi pe comerciant. Am menționat acest lucru în preambul, în articole și cred că se, se arată clar ce vrem să facem. Nu vrem să impunem consumatorului obligația de a se adresa întâi comerciantului și abia apoi să recurgă la acest mecanism. Pe ansamblu nu cred că mai avem diferențe fundamentale de opinii, însă dacă dintre colegii raportori din umbră sunt unii care doresc mai mult timp pentru a se gândi mai bine la anumite compromisuri, pentru că acestea ar putea duce la o propunere legislativă mai bună, atunci eu sunt dispus să accept și această propunere. Vă mulțumesc! Președintele, uh, vă mulțumesc foarte mult tuturor. Mă, mă bucur că am putut să alocăm suficient timp uh, acestei dezbateri și mulțumim interpreților care ne-au mai acordat câteva minute, spune președintele. Aș încheia prin a spune că propunerea actuală este să mai avem o discuție pe 9 iulie, pe marginea amendamentelor de compromis. Sigur, raportorii și raportorii în se vor întâlni în ceea ce mă privește, eu cred că ar trebui să respectăm acest calendar, în măsura în care acest lucru este posibil, însă sigur va trebui să vedeți cum puteți înainta în direcția unor compromisuri. O să aveți oricum o discuție înainte de votul de pe 10 iulie și o întâlnire înainte de asta. Dacă doriți să operați modificări, haideți să le facem cât de vreme, posibil, cât de, cât de vreme posibil, însă asta depinde de raportori. Mulțumim și domnului Mainer și domnului Russo. La ora 3 începem cu raportul omului Rochefort referitor la programe pentru consumatori. Cred că doamna Miner se va întoarce la noi sau altcineva din echipa dumneavoastră. Oricum, ne vedem la ora 3. Vă mulțumesc!